O Kyrios Proideros. Președintele. Καλημέρα σας. Αρχίζει συνεδρίαση. Bună dimineața tuturor. Reluăm ședința noastră, primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în Uniunea Europeană. Aș dori să vă aduc aminte că aveți posibilitatea să luați cuvântul la intervențiile spontane. Puteți să recurgeți și la cartonașele albastre și puteți să vă manifestați intenția de a lua cuvântul uh, fie prin uh, sistemul tradițional, fie prin uh, sistemul electronic. Și acum dau cuvântul domnului comisar, domnul Mimița. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor eurodeputaților. Comisia este puternic angajată pentru a proteja și pentru a restaura pădurile uh, existente atât în Uniunea Europeană cât și pe întreaga planetă. În acest scop, există un cadru cuprinzător legislativ pe plan european. În mod uh, specific, foarte multe păduri sunt protejate în temeiul directivei privind păsările și habitatul. Această directivă cere ca anumite habitate de păduri să fie păstrate sau fie, să fie restaurate, într-un, să fie readuse într-o situație favorabilă din punctul de vedere al conservării. În acest moment, 23% din zona acoperită de păduri în Europa face parte din rețeaua Natura 2000 a site-urilor uh, protejate. În plus, Normele care guvernează protecția speciilor, atât în directiva privind păsările, cât și habitatele, se uh, aplică pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Apărătorii mediului sunt niște aliați naturali de care nu ne putem lipsi când vine vorba de promovarea și apărarea uh, drepturilor mediului. Un alt uh, instrument de care dispunem este directiva privind uh, infracțiunile de mediu în Uniunea Europeană și în acest moment Comisia evaluează modul în care această directivă și-a dus contribuția în lupta împotriva uh, crimelor, infracțiunilor de mediu. Organizăm în acest moment și o largă consultare publică până în ianuarie 2020, prin intermediul căruia vom putea revizui legislația respectiv uh, vom putea să îmbunătățim implementarea. Și în fine, regulamentul privind cheresteaua uh, dorește să prevină uh, comerțul cu cherestea obținută în mod ilegal. Infracțiunile de mediu sunt considerate de asemenea fi o amenințare la adresa securității și bună, bunăstării cetățenilor europeni. Tocmai de aceea face parte din uh, ciclul politic al Uniunii Europene care combate infracțiunile grave și organizate și crimă organizată în perioada 2013-2021. Uh, ciclul politic al Uniunii Europene și obiectivul său primar este să îmbunătățească cooperarea între forțele polițienești, între agențiile europene care combat acțiunile uh, criminalității Uh, organizată. Este important să nu uităm că statele membre sunt cele responsabile pentru implementarea uh, regulilor relevante, sunt responsabile și pentru adoptarea măsurilor adecvate, inclusiv impunerea unor uh, sancțiuni și penalități. Comisia monitorizează implementarea tuturor acestor uh, măsuri și ia acțiune atunci când este nevoie. În plus, Uniunea Europeană pune la dispoziție mijloace financiare pentru protecția, uh, restaurarea și gestionarea uh, durabilă a pădurilor în linie cu strategia dedicată pădurilor a Uniunii Europene. Fondurile de dezvoltare rurală, în contextul PAC, reprezintă principala sursă de finanțare a protejării pădurilor, ajungând până la 1,2 miliarde de euro fonduri uh, publice în actualul cadru financiar multianual 2013-2020. Uh, Și nu în ultimul rând, Recenta comunicare privind accelerarea acțiunilor Uniunii Europene pentru protejarea și restaurarea situației pădurilor demonstrează faptul că Uniunea Europeană și-a întețit eforturile, uh, eforturile de a, lupta pe plan global împotriva uh, pierderii biodiversității, un subiect discutat uh, acum în Parlament și în Consiliu. Și în acest context, permiteți-mi să reiterez rolul important al uh, regulamentului uh, care guvernează cheresteaua, care se aplică atât cherestele uh, importate din statele terțe în Uniunea Europeană, cât și cherestele din Uniunea Europeană. Comisia a fost uh, alertată vis-a-vis -vis de cazuri importante de defrișări ilegale în anumite state, state membre Um, inclusiv în, uh, în uh, păduri uh, vechi și în cazul specific al României, Comisia lucrează împreună cu autoritățile pentru a analiza și evalua situația. Analizăm de asemenea imagile din satelit din, prin sistemul Copernicus pentru a înțelege ce se întâmplă cu defrișările în siturile Natura 2000 care ar trebui să fie protejate. Mulțumesc!

Vă mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Arena, minut și jumătate. Mulțumesc. În fiecare an, cei care luptă pentru protecția mediului sunt victimele violențelor și intimidării. Peste 160 de persoane au murit în 2018 pentru că au luptat pentru protecția mediului sau au fost arestați abuziv, au fost amenințați pentru că s-au opus intereselor companiilor și guvernelor care le au pădurile și terenurilor. Violențele sunt în creștere și dacă Europa nu e continentul cel mai atins de aceste violențe, nu e totuși scutit. Două persoane au murit în luna aceasta, luptând împotriva tăierilor uh, ilegale de păduri în România, de exemplu, și la fel și în ceea ce privește gazele de șist în alte țări. Adesea există mari riscuri care sunt, vin din partea marilor interese financiare. Trebuie să avem legi obligatorii pentru ca aceste companii să răspundă de actele împotriva acestor activiști astăzi. Companiile care importă materii prime și produse din statele terțe trebuie să se asigure că partenerii lor și lanțul de aprovizionare respectă drepturile omului și drepturile mediu. Timber Regulation este un regulament bun, dar trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește răspunderea companiilor. Cei care lucrează pentru protecția mediului trebuie să oferă protecție și acces la justiție celor care sunt victimele acestor violențe. Sistemul judiciar nu trebuie să reducă activiștii la tăcere, ci să-i apere împotriva celor care cauzează daune mediului. Infracționalizarea acestor militanți nu face decât să banalizeze și să legitimizeze violențele pe care le suferă, încurajând perpetuarea acestora. Aceste măsuri trebuie să permită o mai bună protecție a militanților pentru mediu în Europa și în întreaga lume. Mulțumesc! În numele Renew Europe are acum cuvântul domnul Rodriguez Ramos. Gracias. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Pădurile sunt viața noastră. 30% din suprafața terestră este împădurită și mențin 80% din biodiversitate. Datorită pădurilor putem să respirăm, putem să trăim și suntem mulțumiți de faptul că la nivelul Comisiei există uh, atenție pentru protejarea pădurilor în Europa și în lume. Este clar că se înrăutățesc, se înrăutățește situația pădurilor noastre și de asemenea situația apărătorilor uh, mediului și a pădurilor. Dacă ne uităm la date și la rapoarte, de exemplu, la uh, raportul Frontline Defenders uh, în 2018, 240 de uh, apărători ai mediilor au fost persecutați, arestați sau chiar au dispărut tocmai din cauza că uh, apărau uh, mediul și apărau drepturile tuturor. Vreau să spun că distrugerea biodiversității nu poate însă să fie uh, obținută doar dacă avem o legislație bună. Dacă nu protejăm biodiversitatea, de fapt încălcăm drepturile fundamentale. În acest sens, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri ca să apără persoanele care ne apără mediul și pentru a uh, ne îmbunătăți legislația de mediu și mai ales uh, ca să luptăm mai bine împotriva infracțiunilor de mediu. 40 de organizații ecologiste de peste tot din lume protestează și cer dreptate față de asasinarea în urmă cu o lună a doi pădurari în România care au denunțat tăierea ilegală a pădurilor din regiunile lor. Potrivit datelor comisiei, 43% din uh, uh, lemnul tăiat din 2015 și până în prezent în România sunt din surse neidentificate un certificat care să garanteze lanțul de aprovizionare, care să um, garanteze faptul că acest lemn nu provine din zone care sunt defrișate ilegal, mi se pare o măsură indispensabilă în Uniunea Europeană. Comisia trebuie neapărat să uh, înceapă să muncească în acest sens. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Verzilor, are cuvântul pentru două minute doamna Tusan. Mulțumesc. Răducu Gorceaia și Liviu Pop sunt numele celor doi pădurari care au fost omorâți în această toamnă pentru că își făceau meseria, protejau pădurea. Sunt doi pădurari care au fost o, o, o, omorâți de mafia lemnului în România au protejat natura, dar nimeni nu i-a protejat pe ei, pentru că protectorii mediului sunt ținte și o știm. În fiecare an, peste 200 de apărători ai naturii sunt omorâți în lume. În fiecare săptămână, trei persoane sunt omorâte pentru că apără Uh, pământurile, natura și drepturile în fața exploatațiilor miniere, forestiere și agroalimentare. În fiecare zi, bărbații și femeile care apără natura sunt agresați, reduși la tăcere, arestați, amenințați cu moartea. ONG-ul Global Witness subliniază acest lucru. Hărțuirea e legată de mafia ecocriminală. Există și acțiuni ale mediului care implementează politici care vizează criminalizarea și intimidarea uh, ecologiștilor. Cinismul, uh, lăcomia și indiferența ucid. Bolsonaro, partenerul nostru comercial, uh, și Sauge Alegria și patru uh, promotori ai mediului au fost acuzați că au incendiat voluntar o pădure pentru a primi ajutoare. Se întâmplă și acest lucru pe teritoriul Uniunii Europene cu pădurarii români, cu cremifres, omorât de o grenadă a poliției franceze sau cu militanții anti-fracking, inclusiv um, închisorile din Regatele Unite în care sunt uh, populate de aceștia. E momentul să acționăm ferm, să condamnăm crimele împotriva naturii și a celor care o protejează. E timpul ca Uniunea să onoreze cu forță viața și implicarea celor care ne permit să trăim încă pe un pământ uh, locuibil. Mulțumim foarte mult pentru grupul ID, iar acum cuvântul doamna Brine, un minut. Dragi colegi, aș vrea să trec de cadrul european cei care apără mediul sunt ținte peste tot în lume. Potrivit ONG-urilor, cel puțin 164 de apărători ai mediului au fost uciși anul trecut. Se luptau împotriva unor proiecte de exploatare minieră sau proiecte agroindustriale sau forestiere. Însă ei au fost intimidați sau agresați. Acest diagnostic trist este o realitate. Cum putem să-i ajutăm? Putem să exercităm presiunea asupra statelor și asupra companiilor multinaționale, încurajează aceste violențe în numele profitului. Dar trebuie să ne gândim la acești apărători, adevărați eroi ai protecției mediului, dacă ne schimbăm modul de consum defrișarea, braconajul, agricultura uh, intensivă există pentru că există cerere în supermarketurile din Europa. Avem nevoie de ulei de palmier pentru șampoane, avem nevoie de um, lemn și avem nevoie de soia. 10% din defrișări au loc în Europa și tocmai din cauza uh, cererii masive de aceste produse ar trebui să ne alertăm cetățenii și să le propunem să um, consume într-un mod mai ecoresponsabil. Este urgent să uh, oprim toate tratatele internaționale care favorizează această uh, exploatare excesivă a resurselor terestre. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Slabakov. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu cred că avem nevoie de noi regulamente pentru a-i apăra pe cei ca, care apără mediul uh, înconjurător. Cred că în toate statele membre există un cadru legislativ adecvat pentru a-i așa apăra proprii cetățeni. Deci nu înțeleg ce trebuie să facem mai mult pentru a-i apăra pe acești oameni. Este vorba de uh, oameni care sab- sabotează proiectul uh, european, care există oameni care deturnează uh, fonduri euro- uh, europene, uh, ecologia a devenit un uh, cuvânt uh, murdar și nu pot să înțeleg de ce Partidul Eco- Ecologist susține asemenea organizații. Ultimele alegeri din Bulgaria au demonstrat, datorită acestor atitudini, verzii au, nu au câștigat niciun vot acești apărători nu sunt adevărat apărători și aceste ONG-uri trebuie să fie date în judecată. Mulțumesc. În numele Guengele are cuvântul domnul uh, Coc- uh, Cocalis. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Peste câteva ore vom avea un vot ceea ce privește uh, urgența climatică în Uniunea Europeană și sper că toată lumea va vota pentru această uh, rezoluție care reflectă situația de pe planetă. Nu este suficient ce facem pentru protecția mediului înconjurător, trebuie să evităm un adevărat uh, dezastru și cred că trebuie să uh, declarăm uh, o stare de urgență clima, uh, climatică pentru că este uh, afectată sănătatea oamenilor care nu mai pot respira un aer curat. În ultimii ani, mai mult de 5 oameni în fiecare an și-au pierdut viața pentru că au fost uciși datorită calităților de apărători ai mediului. Există um, și au apărut uh, populații și comunități locale care încearcă să se apere singure. Trebuie să protejăm mai bine pădurile, care au un rol atât de important în uh, captarea dioxidului de uh, dioxidului de carbon. În România, în țara din care provin eu, în Londra, acești activiști, unii dintre acești activiști au, au fost uciși tocmai pentru că doreau să apere pădurile trebuie să-i sprijinim mai mult, trebuie să creăm și un uh, număr de urgență. Trebuie să-i protejăm mai bine pe toți acești oameni. Vă mulțumesc, domnul Sinci, ce are cuvântul. Însă nu este prezent. Deci domnul Ben Hubăr are cuvântul un minut. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, tot mai des, așa numiți activiști de, me- de mediu uh, pro- proteja, in, intră în anumite ex- exploatații agricole și fac uh, poze, între ghilmele, compromițătoare cu uh, situația animalelor. Uh, în, uh, din păcate, în uh, Austria a fost uh, respins un proiect de lege care să îndrepte uh, această situație. Uh, agricultorii europeni trebuie să se poată apăra împotriva celor care le încalcă proprietatea. Nu putem accepta ca cineva pur și simplu să uh, intre pe, în aceste exploatații uh, agricole, să uh, facă filme manipulate care nu fac decât să dezinformeze apoi populația. Nu este deloc în ordine. Uh, nu cred că activiștii de mediu trebuie să fie mai bine protejați de către Uniunea Europeană, ci agricultorii noștri trebuie să fie mai bine protejați în fața acestor activiști de mediu uh, radicalizați în Uniunea Europeană. Mulțumesc, uh, doamna Șaldemoze, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să începem cu o veste bună. În marea majoritate a țărilor europene, apar noi păduri. Am reușit să inversăm lucrurile. Pădurile Europei cresc, au crescut cu o suprafață de dimensiunea Greciei din 1990 încoace. Nu ne-am atins încă obiectivele, dar e un lucru pozitiv. Danemarca, țara din care vin eu, a ales să aibă de șase ori mai multe păduri decât aveam în trecut. Avem nevoie de acțiuni la nivel european. Prin urmare, este foarte bine că avem un nou program de acțiune pentru mediul la nivel european. Vom avea în vedere situația pădurilor, biodiversitatea, clima, însă, ca parte a acestui program, cred că este important să-i protejăm și pe cei care ne protejează la rândul lor pădurile și natura. Nu pot să dau acum detalii, însă, din punct de vedere european, este important să ne protejăm pădurile și cei care protejează pădurile, pe cei care protejează pădurile. Trebuie să respectăm regulile și să-i sancționăm pe cei care nu respectă normele europene. Trebuie să ne protejăm pădurile și pe cei care protejează mediul. Mulțumim! În numele acum verzilor, domnul Guerrero. Epomenos, to logo echi i kiria Visnievska. Aveți cuvântul, domnul, un minut. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Doamna Vișnescu are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Pădurile sunt foarte importante pentru puritatea aerului pe care respirăm și e o afirmație pentru care nu trebuie argumente. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Ar trebui să avem cele mai bune condiții cu putință care să permită statelor membre să gestioneze pădurile așa cum trebuie. Există nenumărate exemple de bună gestiune a pădurilor. Polonia se numără printre statele uh, care știe cum să se ocupe de pădurile sale pentru că ne aflăm uh, printre cele mai împădurite țări. 9 miliarde de uh, hectare sunt acoperite de păduri, majoritatea aparțin statului și sunt un adevărat exemplu în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale. În fiecare an, în Polonia, se plantează mai mult de 500.000 de copaci și aș vrea să mai evoc și un alt fapt, de altfel menționat aici, în urmă cu câțiva ani, pădurea de la Biauveja. Atunci, uh, au existat proteste împotriva tăierii copacilor bolnavi. Astăzi, această pădure moare încetul cu încetul. 20% dintre copaci au murit pentru că acești operatori ai mediului uh, au spus uh, lucruri neadevărate. Mulțumesc, doamna Hazen, cap un minut. Voice. And... Natura noastră nu are o voce și persoanele curajoase, curajoase care încearcă să o apere își riscă viața făcând acest lucru. Aș dori să vă spun uh, povestea unui activist român, Gabriel, Gabriel Paun, care este aici în Parlamentul European astăzi și a riscat viața încercând să împiedice transformarea uh, copacilor într-o mobilă ieftină, copaci tăiați din Parcul Național Retezat. A fost atacat de mai multe ori. În anul 2015, mafia uh, pădurilor, i-a spart uh, capul, i-a rupt coastele și mâinile, încercând să îl ucidă. Chiar dacă aceste informații erau cunoscute, procurorii au avut nevoie de patru ani pentru a-i da în judecată pe agresori și uh, anul trecut uh, din nou, uh, unii oameni au încercat să îl, uh, să îl împiedice să filmeze tăierile ilegale. Există un volum imens de cărestea tăiat în mod ilegal în fiecare an din Europa. Este ceva inacceptabil și aș dori să întreb Comisia Europeană ce face pentru a ne proteja pădurile și pe cei care încearcă să le apere. Vă mulțumesc, domnul Polciac, un minut. Já souhlasím s tím, že obrana životního prostředí Mulțumesc foarte mult, doamnă președin, domnule președinte. Protecția mediului este un teren de luptă pentru întreaga omenire. Vreau să condamn uh, omorârea celor doi apărători ai pădurilor din România um, aceștia au acționat în interesul public, au încercat să apere mediul și dezvoltarea durabilă. Și eu și o chestiune de încălcare a drepturilor omului. Aceste drepturi nu trebuie să fie abuzate, sigur. Dacă există manipulări și abuz de putere a pădurarilor, și acest lucru trebuie sancționat nu trebuie să primească protecție suplimentare în aceste cazuri. Comunitățile locale își protejează resursele locale, dar haideți să nu uităm că există comunități la nivel global care fac asta în mod natural, care își protejează resursele naturale și în domeniul pădurilor, lucrurile s-au îmbunătățit în Europa în ultimii ani, dar haideți să nu ne culcăm pe ureche, pentru că despăduririle continuă. Trebuie să asigurăm în continuare protecția pădurilor. Doamnul, doamna Spure, cu un minut. Eh. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani am fost martorii unui număr din ce în ce mai mare de proteste pentru apărarea mediului în Europa. Activiștii de mediu precum cei din pădurea Uvieja sau cei de la Camp von Kleiman din Polonia, fac de fapt un serviciu umanității și cererile lor ar trebui să ne atragă tuturor atenția. Atunci când pădurea Vieloșca a, a, a intrat în patrimoniul UNESCO, asta nu a protejat-o de tăieri masive. Și de aceea <clears throat> manifestanții au alertat opinia publică și au spus că ă, această pădure trebuie protejată. Noi nu trebuie să închidem ochii când apărătorii de mediu sunt hărțuiți, sunt agresați sau sunt uh, aduși în fața justiției pentru activitatea lor. Trebuie să apărăm apărătorii drepturilor, uh, drepturile apărătorilor mediului în Uniunea Europeană. Toți cei care protejează mediul sunt eroi, nu criminali. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Holgren. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. În tot mai multe țări sunt introduse uh, interdicții care îngreunează participarea oamenilor în diferite ONG-uri și oamenii care apără mediul înconjurător sunt confruntați cu amenințări Um, în fiecare zi uh, trei asemenea oameni își pierd viața. Tocmai am auzit despre situația apărătorilor pădurilor din Europa, oameni care au încercat să apere cele mai vechi păduri virgine europene și care nu s-au bucurat de niciun sprijin. Și cred că trebuie să spunem tuturor instituțiilor europene, tuturor statelor membre, că trebuie să protejeze să apere mediul conjurător și pe oamenii care uh, apără aceste păduri. Vă mulțumesc, domnul Morel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Restaurarea și protejarea pădurilor este o miză politică majoră, evident. Da, trebuie să încetăm cu ipocrizia, în primul rând, pentru că încercăm să protejăm pădurile europene și exportăm despăduririle, semnând tratate comerciale care incită la distrugerea pădurilor, mai ales a pădurilor vechi. Avem un acord cu Vietnamul și apoi un acord și cu Mercosurul, care urmează să fie negociat și care este practic o incitare la despădurire. Deci, trebuie să renunțăm la ipocrizie. Este o miză politică, este o miză socială, pentru că am vorbit despre apărătorii mediului, care astăzi sunt infracționalizați mm, pentru că apără pădurea, dar să ne gândim și la cei care lucrează în pădure, la cei care trăiesc în condiții sociale foarte dure, cu un dumping social dovedit, care trăiesc uh, uh lucrând în numere din ce în ce mai mici acești lucrători în silvicultură nem trebuie protejați și cred că avem nevoie de o mai bună coordonare a politicilor europene. Există multe texte uh, răspândite aici și acolo. Trebuie să avem un pachet ferm, ambițios, care să includă toate gândurile noastre pe dezvoltarea bio, protecția pădurilor și politica comercială. Asta este ceea ce trebuie să facem în următorul mandat. Vă mulțumesc, dragi colegi! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Acum avem uh, domnul González Casares. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țara mea, ca și restul Europei, știe că pădurile sunt plămânul sistemului nostru. Știm că de acolo provin alimentele, se reduce încălzirea climatică și dacă mă gândesc la pădurarii români care au fost omorâți și pentru care ne, ne mărturisim solidaritatea, știu foarte bine uh, că nu doar acolo există astfel de cazuri. Știu cum este să te lupți pentru o pădure, uh, că ești societatea civilă sau regiunea. S-a spus foarte clar că uh, în peninsula iberică pierdem pădurile virgine și pădurile tradiționale. Mai multe uh, uh, suprafețe înainte împădurite acum devin terenuri agricole, dar de fapt care aparțin doar intereselor particulare și care nu fac decât să se răcească solul. Trebuie să plantăm păduri. De fiecare dată când tăiem un copac, trebuie să plantăm mulți alții în loc și trebuie să nu uităm că cei care apără pădurile ne apără pe noi toți. Vreau să amintesc că o pădure virgină este un luptător perseverant și încăpățânat împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc! Acum, domnule Gonzales, domnul Buda are o întrebare pentru dumneavoastră cu să o Acceptați?

Aveți 30 de secunde ca să răspundeți. Eu cred că situația din România este unică deocamdată, deci nu cred că este bine să se extindă acest drept de armă peste tot în Uniunea Europeană, nici măcar în țara mea. Da, dar trebuie să le dăm um, arme, de arme legale, pentru că legea îi protejează. Mulțumesc. Am încheiat astfel lista oratorilor și acum putem să trecem la intervențiile spontane. Avem șase solicitări de intervenții, le voi accepta pe toate cele șase. Mai întâi, doamna Șondro, un minut. Děkuji za udělení slova. Já jsem se přihlásila o slovo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să iau cuvântul pentru că aș dori să menționez câteva chestiuni. În primul rând, Uniunea Europeană și în uh, viitorul cadru financiar multianual trebuie să ajute mai mult statele membre pentru a um, reîmpăduri uh, terenuri mai mari. Într-adevăr, au existat uh, asemenea acțiuni de reîmpădurire, însă, în general, pădurile, datorită schimbărilor climatice, datorită uh, secet, secetei datorită anumitor dăunători au avut de suferit în ultima perioadă. Tocmai de aceea trebuie să-i sprijinim mai mult pe, pe, pe pădurari în eforturile lor de reîmpădurire. Și aș dori să mulțumesc sutelor de cehi care au ajutat uh, la reîmpădurirea Republicii Cehe. Mii și mii de copaci au fost uh, plantați și asemenea acțiuni demonstrează cât de, cât de importante sunt pădurile pentru noi. Și nu suntem de acord cu modul în care președintele Braziliei uh, tratează lucrurile în uh, zona uh, Amazonului. Uh, și cred că dacă Brazilia nu își va schimba atitudinea în acest punct de vedere, nu vom uh, semna acordul Mercosur. Domnul Botoș, un minut. Thank you, Chair. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că aproape toți ați evidențiat România în discursurile dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Pădurile din România, așa cum ați spus fiecare dintre voi, plâng în fiecare zi. Plâng pentru că topoarele vorbesc

domnule președinte dragi colegi de multe ori am criticat despăduririle în țările din afara uniunii europene. acum iată că ne confruntăm cu această problemă în uniunea europeană. Uniunea noastră europeană, din păcate. Și chiar aici, în Uniunea Europeană, se pierd vieți din acest motiv. În România, datorită mafiei lemnului, doi pădurari și-au pierdut viața. Este absolut de neacceptat că aceste evenimente se întâmplă oriunde în lume, cu atât mai mult aici. Și e șocant să văd că uh, se întâmplă așa ceva în casa noastră, în Uniunea Europeană. Este o nebunie că în fiecare zi, 9 hectare de păduri virgine dispar în România, în timp ce noi nu facem nimic și privim neajutorați. Înțeleg corect că acordul de la Paris e o bucată de hârtie pe care trebuie să o discutăm, dar că în practică de fapt nu înseamnă nimic. Dacă putem uh, implementa acest acord, de ce nu o facem? Pentru că asta se întâmplă. Ținem lecții tuturor, dar se pare că nu ne putem face curățenie în propria ogradă. Domnule comisar, vă invit să luați atitudinea față de ce se întâmplă în România și pași concreți pentru a preveni nu doar crimele, ci și faptul că se pierde o resursă prețioasă, pădurile noastre. Condoleanțe pădurile, familiilor celor doi pădurari. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Coneșca un minut. Vă mulțumesc. Aș dori să lansez un apel tuturor eurodeputaților, mai ales celor prezenți acum în sală, pentru protejarea pădurilor din Europa. Mafia pădurilor există și în uh, Croația. În cele câteva decenii de când am câștigat independența, 15.000 de kilometri pătrați de uh, pădure au fost uh, din cei 15.000 de kilometri de suprafață uh, împădurită, 10% au fost tăiați în mod uh, ilegal. Și este vorba doar de o estimare cu caracter destul de uh, precaut. Nu există nicio planificare uh, de exploatare ge- uh, durabilă a pădurilor și lemnul tăiat în mod ilegal este exportat în afara Uniunii Europene. Mm, și există o penurie de lemn uh, pe plan intern în Croația. Croația singură se pare că nu poate să rezolve această problemă, nu poate să controleze mafia pădurilor și cred că toată lumea ar trebui să facă mai mult pentru protejarea uh, pădurilor în Uniunea Europeană. You have the floor for one minute. Okay, thank you. Vă mulțumesc. În finlandez aș dori să vorbesc. Este o dezbatere foarte importantă, dar vreau să adăugăm un lucru. Să amintim un lucru. În Uniunea Europeană există numeroase țări unde apărarea pădurilor, apărarea biodiversității și folosirea industrială a pădurilor merg mână în mână. În Finlanda avem un astfel de exemplu. Avem păduri protejate de reglementări, um, păduri care reprezintă o suprafață importantă din teritoriul total, practic, uh, teritoriul total al Finlandei, practic o suprafață mai mare decât toată Danemarca. Dar acest lucru nu ne împiedică să exploatăm uh, și păduri pe scară industrială într-un mod cât se poate de durabil. Cele două pot să meargă mână în mână, fără probleme. Trebuie să se spun că și în Europa și peste tot în lume mai rămân multe de făcut ca să protejăm pădurile așa cum se cuvine și ca să folosim cât mai bine resursele durabile. Dar încă o dată, cele două merg mână în mână. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că de curând au fost uciși doi pădurari români ne arată că e nevoie să protejăm cu urgență uh, pădurarii români și să-i pedepsim pe cei vinovați. 160 de apărători ai mediului au fost omorâți în 2018, peste 1000 dintre ei au fost aruncați în închisoare în afara Europei. E nevoie de o legislație eficientă care să uh, stabilească un cadru adecvat pentru pedepsirea acestora uh, și a instituțiilor care oferă bunuri și servicii în UE uh, și sunt responsabile și trebuie să fie responsabile de impactul lor. Suntem conștienți de abuzurile produse uh, în Brazilia, de exemplu, cu despăduririle masive și Uniunea Europeană uh, participă prin uh, acordurile comerciale. Mercosurul nu va face decât să crească despăgubirea și nu e o cale de urmat. Distruge micile ferme în Europa, e adevărat, micile păduri în Europa, dar și în Brazilia și n-ar trebui să semnăm un astfel de acord. Mulțumesc pentru această intervenție. Am încheiat acum și procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului comisar Mimița în numele Comisiei. Thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, dezbaterea de astăzi a, a fost foarte importantă. Cu toții suntem de acord că trebuie să protejăm și să restaurăm pădurile europene. Suntem de acord că trebuie să-i apărăm și pe uh, Uh, apărătorii de mediu care cu atât de mult uh, curaj au încercat să apere natura. Într-adevăr, apărătorii mediului sunt niște aliați de care nu ne putem lipsi când vine vorba de promovarea și a uh, drepturilor de mediu. Aș dori să aduc un omagiu pădurarilor uciși de curând, Liviu Pop și Răducu Gorcioaia, și să-mi uh, exprim condoleanțele familiilor lor. În momentul în care evaluăm necesitatea introducerii unor măsuri legislative suplimentare, cred că ar fi important să uh, implementăm mai bine uh, regulamentele și normele deja existente. Trebuie să lucrăm mai îndeaproape cu statele membre, să ne asigurăm că acestea implementează și, asigur, și se asigură că legile europene și legile naționale sunt respectate la fața locului. În acest sens, Comisia Europeană va coopera în continuare cu autoritățile naționale, inclusiv cu autoritățile române, pentru a se asigura că legislația europeană este implementată și este respectată în totalitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule uh, comisar. Am încheiat această dezbatere. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea, dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. În temeiul articolului 144 din uh, regulamentul de procedură. Discutăm în primul rând situația libertăților în uh, Algeria și Domnul Glucksmann are cuvântul în primul rând, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, de când sunt eu deputat, am votat rezoluții despre subiecte foarte diferite despre țări atât de îndepărtate precum Indonezia, dar nu am spus nici măcar un cuvânt, un cuvințel despre formidabila revoluție care are loc de cealaltă parte a Mediteranei în Algeria. Nici măcar un cuvânt de susținere pentru aceste milioane de femei și de bărbați din Algeria care coboară în străzile din Alger și din alte orașe de 9 luni de zile pentru democrație, justiție și demnitate. N-am spus nimic despre arestări, despre presiuni, despre violențe, despre cazurile de tortură adeverită, această tăcere complice, întreținută de lobby um, puternice nu mai poate să dureze. Rezoluția de solidaritate pe care o vom vota astăzi nu este un amestec în treburile interne, este um, um, modul de a pune capăt acestei nedreptăți. Să arătăm că suntem solidari cu poporul algerian. Așa cum spunea la mine, 1, 2, 3, trăiască Algeria. Mulțumesc. Acum următorul autor, domnul Berg, are cuvântul un minut. Domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă, în ultimele două luni, guvernul uh, din Algeria a închis în mod violent, violent cel puțin opt uh, biserici protestante. Au fost distruse uh, cimitire mm, ale creștinilor, de exemplu, și legile privind blasfemia Um, îngreunează creștinilor din Algeria să își uh, profeseze uh, credința. Există diferite măsuri de stat de intimidare a celor care fac parte din uh, minoritățile religioase. În urmă cu un secol, creștinii reprezentau 20% din populația din Orientul apropiat și din Nordul Africii. Acum discutăm despre 4%. Parlamentul uh, din uh, franceză a, încep, a demarat o anchetă oficială despre situația și persecutarea uh, minorității creștine din Algeria. Este o acțiune pe care cred că am putea o face și noi aici, în, în Parlamentul European. Trebuie să cerem autorităților din Algeria să permită creștinilor să își profeseze profia religie fără teamă și fără a fi discriminați. Vă mulțumesc. Domnul Van Dalen are cuvântul, un alt autor. Domnule președinte, autoritățile din Algeria și-au arătat adevărata față, din păcate. Uh, o față împotriva libertății uh, credințe religioase. În ultimul an, autoritățile algeriene au închis practic 8 biserici protestanțe și 7 dintre acestea au fost închise în ultimele 3 luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp în Algeria este că au, exi- au existat răniți și demonstranții moderați au fost aruncați în închisoare în ultimii ani. 150 uh, de uh, imani au fost uh, persecutați și au ajuns în închisoare. Prin urmare, din uh, raportul Serviciului de Afaceri Externe pe 2018 putem vedea foarte clar că în Algeria situația este una foarte dură și libertatea de reuniune este limitată. Libertatea uh, confesiunii religioase se numără printre drepturile fundamentale, precum este și dreptul de a se întâlni în biserici și locuri de cult. Uh, în Algeria, dar din păcate și în alte țări din Orientul Mijlociu, se întâmplă uh, că aceste drepturi sunt încălcate am două minute, domnule președinte, prin urmare mai pot vorbi și o invit pe înalta reprezentantă să intervină pentru a pune capăt acestei situații inacceptabile. Este necesar să redeschidem aceste biserici închise și este necesar ca în proces să se acorde atenție specială libertății religioase, pentru că o încălcare a acestei libertăți încalcă toate libertățile fundamentale. Mulțumesc, domnul Gheta, autor, un minut. Gheta, monsieur le président. Gheta. Închipuiți-vă că această mișcare uriașă care de luni de zile face să tremure Algeria, care este plină de tineri care aspiră la statul de drept și la egalitate, să ne închipuim că această mișcare va fi învingătoare. Nu ar fi numai o mândrie și o fericire pentru Algeria, ar fi o mobilizare a tuturor energiilor pentru a permite reluarea dialogului în Maghreb, pentru a permite cooperarea economică și uh, culturală cu Europa și uh, ar fi o binecuvântare și pentru restul Africii subsahariene. Ar fi concretizarea aspirațiilor noastre, a tuturor europeni și cetățeni din Maghreb. De aceea trebuie să adoptăm această rezoluție împotriva unei reprimări absurde și intolerabile care riscă să spulbere acest uh, nemaipomenit vis al tinereții din Algeria. De aceea trebuie să ne uh, Uh, arătăm um, speranța și susținerea noi europenii. Vă mulțumesc, domnule Gheta. Acum are cuvântul domnul Weimers. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestei toamne, am uh, votat o propunere privind uh, închiderea unor uh, biserici, am votat acest lucru în Parlamentul uh, sau am încercat să uh, aducem pe agenda Parlamentului suedez acest subiect, însă nu am reușit și mă bucură faptul că putem să discutăm acest subiect acum. Însă doresc să vă atrag atenția că libertatea religioasă a fost scoasă din titlul acestei rezoluții și nu este pentru prima dată când asistăm la o asemenea diluare a limbajului folosit în uh, Parlamentul European datorită celor de stânga creștin uh, democrații când era vorba de uciderile în masă uh, făcute de statul islamic uh, și până la urmă nu s-a discutat despre, s-a decis să nu se folosească cuvântul genocid. Între 2018 și 2020, Uniunea Europeană a Uh, virat fond, fonduri importante Algeriei, aceeași perioadă în care persecutarea creștinilor a continuat în Algeria. Mai mult de 50 de biserici au fost închise, nu sunt permise asociații creștine, nu se permite construirea unei noi, uh, vreunei noi biserici, ceea ce nu înseamnă decât că nu este respectată uh, Convenția Drepturilor Omului, nu este respectată Constituția Algeriei și cred că trebuie să fie schimbată uh, politică oficială față de creștini. Vă mulțumesc. Continuăm cu vorbitorii, oratorii num- în numele grupurilor politice. În... Pentru PPE are cuvântul pentru un minut domnul Mandel. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. În urmă cu o săptămână am avut uh, ocazia să iau cuvântul la mine acasă, la Viena, cu ocazia uh, Uh, conferinței uh, internaționale pentru pace organizată de musulmanii Ahmadin, uh, conferință la care au participat și alte comunități musulmane. Și Astăzi are loc uh, happy hour-ul dedicat uh, libertății uh, de exprimare. Am, put, am, putat, am, am putut să discutăm cu Uh, mai mulți uh, colegi din uh, Partidul Popular European. Și m-am referit la acest lucru pentru că aceste valori europene universale trebuie să fie și uh, trăite libertatea exercitării uh, propriei uh, religii este și ea foarte importantă și tocmai de aceea trebuie să ne referim la uh, asemenea cazuri ne, ne, uh, nefericite și la situația musulmanilor din comunitatea Ahmadia, care și ei sunt persecutați. Sunt închise biserici, sunt închise uh, Uh, pagini de internet sunt uh, interzise femei, uh, organizații ale femeilor și cetățenii algerieni ar trebui să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză la viitoarele alegeri. Mulțumesc, doamna Arena, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. De peste 9 luni, cetățenii algerieni Stârnesc admirația întregii lumi prin revendicările democratice exprimate pacifist și hotărât. Algeria s-a angajat să respecte drepturile fundamentale, semnând mai multe tratate în acest sens, printre care și Declarația Universală a Drepturilor Omului și Pactul referitor la dreptul civil și politic printre altele. Respectul libertății de exprimare este garantat de Constituția algeriană și totuși zeci de personalități sunt în închisoare acum pentru că și-au exprimat o opțiune sub pretextul că ar aduce atingere unității naționale. Presiuni sunt exercitate la nivelul mass mediei și ONG-urilor care au trebuit să-și întrerupă activitatea. Prin rezoluția noastră cerem autorităților algeriene să elibereze toți prizonierii politici și de conștiință, dreptul uman și libertățile fundamentale pe care Algeria s-a angajat să le recunoască trebuie garantate, în special libertatea la manifestare și exprimare. Europa este un prieten al Algeriei și al tuturor algerienilor. E datoria noastră să reamintim prioritățile comune de parteneriat adoptate în martie 2017, prin care cele două părți și-au afirmat angajamentul de a respecta uh, principiile democrației, a statului de drept și drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție, pentru Renew Europe, domnul Phil Benio. Un minut. Thanks, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Protestele democratice din Algeria se pare că și-au îndeplinit uh, obiectivul atunci când președintele Bouteflika a renunțat uh, să se mai reprezinte pentru cel de-al cincilea uh, mandat. Însă, în ultimele luni, mai mulți protestatari au fost uh, trimiși în închisoare în urma a ceea ce pare a fi o lovitură de stat militară. Uh, este o adevărată tragedie pentru că Algeria ar trebui să se alăture vecinilor săi, Maroc și Tunisia și devină o țară mai deschisă față de restul lumii. Lansez un apel pentru eliberarea tuturor deținuților și ca și colegii mei uh, sunt îngrijorat de nerespectarea libertății de cult și cer ca liber aceasta să fie mai bine respectată și atunci când vor avea loc alegeri, acestea să fie libere și democratice și în plus aș vrea să-i spun Algeriei să-și deschidă frontierele și împreună cu Maroc și Tunisia să formeze o uniune a Magrebului care să fie un partener puternic pentru Uniunea Europeană și să putem să avem dezvoltare economică uh, cu prosperitate și pace în Maghreb. Mulțumesc. Acum, în numele grupului Vezilor, are cuvântul doamna Ian Bunminul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Grupul Verzilor a refuzat să susțină includerea unei rezoluții de urgență pe Alge- pentru Algeria pe agenda datorită faptului că urmează niște alegeri în 12 decembrie. Există riscul să se politizeze drepturile omului, credibilitatea opoziției și algerienilor care manifestă de 9 luni. Riscul de a alimenta retorica regimului la putere uh, sub pretextul uh, imersiunilor străine. Este mai mult decât o rezoluție eh, și, dincolo de mesajele de sprijin oferite algerienilor, eh, conține o serie de greșeli. Eh, suntem pentru această rezoluție, totuși, însă susținerea noastră pentru poporul algerian nu se oprește aici, așa cum am făcut-o din martie 2019. Rămânem alături de poporul algerian care își revendică libertatea și drepturile Salutăm exemplaritatea poporului algerian care își manifestă dorința de schimbare în mod pacific și dorim ca poporul algerian să fie cel care își hotărăște singur viitorul. Și cum se spune, la mine, în limba algerienilor, trăiască Algeria. Mulțumesc! Există un cartonaș albastru care a fost prezentat, dar vreau să vă reamintesc că acestea sunt intervențiile grupurilor politice și nu putem accepta cartonașe albastre pe durata intervențiilor reprezentanților grupurilor politice. De aceea nu avem nici măcar projetură electronică pentru asta. Când se termină această rundă de intervenții, începe posibilitatea cartonașului albastru. Trecem acum la grupul ID. Domnul Colar, un minut. Domnule președinte, ceea ce se întâmplă în Algeria nu poate să ne lase indiferenți. Din două motive. În primul rând, din cauza principiilor și apoi din cauza realității. Acolo unde libertățile sunt încălcate, batjocorite, trebuie să luăm măsuri. Acesta este principiul și principiul trebuie apărat. În realitate avem lacrimi, <laughs> o senzație de sufocare, sânge, tristețe. Și faptul că între Algeria și Franța există o legătură istorică, politică, economică, afectivă. Dacă oamenii nu se simt bine acolo, părăsesc Algeria și ajung în situații dificile în Franța, care nu mai poate, nu mai poate, nu că nu mai vrea, dar nu mai poate să îi primească. Cred că trebuie să aprobăm această rezoluție în numele libertății, în numele principiilor noastre și poate și în numele a ceea ce face că existăm. Mulțumesc! Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul pentru un minut domnul Reusen. Dank u wel, voorzitter, geachte collega's. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, informațiile pe care le privim din uh, Algeria sunt îngrijorătoare. Nu este vorba doar de modul în care sunt tratați uh, protestatarii dar și despre modul în care este tratată libertatea de uh, exprimare, de adunare, libertatea religioasă. Membrii comunităților creștine sunt uh, dați afară din uh, biserici și, prin rezoluția Parlamentului European, spunem cu claritate că nu acceptăm aceste, ati- uh, aceste atitudini din partea autorităților uh, din Algeria. Avem un um, acord de parteneriat în contextul Euromed între Uniunea Europeană și Algeria și sper că în alta reprezentantă doamna Mogherini, în contactele cu Algeria, insistă pe lângă partenerii algerieni pentru respectarea libertății religioase. Mulțumesc, doamna Șoidrova, un minut. Dragi colegi, ieri a fost miercuri, o zi recunoscută internațional dedicată creștinilor persecutați de poliție. Algeria conform unei organizații de monitorizare, se numără printre cele 50 de țări care persecută cel mai mult creștinii. Ministerul algerian uh, de interne a închis 15 biserici protestante anul acesta, declarându-le ilegate. Credincioșii și preoții au fost uh, atacați de forțe de poliție uh, pe durata ceremoniilor. Cerem ca toate bisericile să fie deschise Uh, așa cum este corect și cerem ca ministrul de interne să aprobe cererile organizațiilor creștine. Încurajez Uniunea Europeană să execute presiunea asupra autorităților algeriene pentru recunoașterea libertății de la alegeri religioase, care este consfințită în Constituția Algeriei. Mulțumim pentru sprijin uh, sprijinul transpartidic aici este într-adevăr de apreciat. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul Ris, doamna Ris, un minut. Doamna, domnule președinte, doamna înalt reprezentant, regimul din Algeria oprimă libertățile de pe 22 februarie ziua în care s-a lansat MIRAC, această mișcare populară de protest uh, pacifică care s-a născut pe străzile din Alger și s-a extins în toată țara. Acum protestatarii ies în stradă din cauza alegerilor fixate de regimul militar pe 12 decembrie și, de fapt, regimul încalcă drepturile studenților, jurnaliștilor, sindicaliștilor, a muncitorilor, care, cum spuneam, de 10 luni de zile ies uh, um, în mod regulat în, în uh, stradă și să nu uităm pe cei care au fost trimiși în închisoare și mai ales cei care au uh, uh ridicat drapelul comunității berbere, pentru că dacă faci așa ceva în Algeria, ajungi în închisoare. Uh, Trebuie să apărăm poporul din Algeria care este însetat de uh, libertate, de democrație și așa cum se spune Talbin El Muria, da, noi cerem libertatea pentru poporul algerian. Mulțumesc. Acum domnul Dreost, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, înaltă reprezentată. Regret să văd că din titlul acestei rezoluții s-a dorit îndepărtarea libertăților religioase, ca și cum religia ar fi un uh, tabu. De ce nu putem să discutăm în mod deschis despre persecuțiile religioase uh, cărora le fac obiectul uh, creștinii? Vă aduc aminte că în Algeria este foarte dificil să fii creștin. În luna octombrie au fost închise trei biserici, inclusiv cea mai mare din Algeria, și au fost uh, arestați creștinii care protestau. Deseori, uh, victimele acestor persecuții sunt creștinii, um, musulmani care s-au uh, convertit la creștinism și cu toate acestea, libertatea exercitării propriei religii face parte din drepturile fundamentale. Din păcate, religia creștină este persecutată deseori și vă aduc aminte cu milință de cuvintele papei Benedict al XVI, care a spus că dacă este uh, negată religia, este negată demnitatea socială unei persoane și din aceste motive ar fi atât de important să nu ascundem să, și este important să folosim cuvinte cum ar fi libertatea religioasă și să nu ne ascundem în spatele unei corectitudini politice. Mulțumesc, domnul Buxade Villalba, are cuvântul. Colegaș. Domnule președinte, dragi colegi, suntem cu toții preocupați de veștile din Algeria, de persecutarea liderilor politici, represiunea manifestațiilor detenția arbitrară a jurnaliștilor și atacurile la libertatea de cult și religioasă, atacuri împotriva minorității creștine. Trebuie să fim foarte atenți cum abordăm subiectul, însă nu trebuie să luăm decizii care Uh, să aibă un impact și efecte cum s-au întâmplat în Libia și în Siria, care, uh, în care situațiile de acum sunt mult mai proaste decât ce era înainte. Dar nu cred că niciunii dintre noi care suntem din Parlament uh, am fost votați pentru a rezolva problemele Algeriei. Suntem aici pentru a rezolva problemele țărilor noastre și în acest sens mă preocupă faptul că Algeria se numără printre țările care colaborează cel mai puțin cu statele membre în ceea ce privește reprimirea migranților ilegali uh, care vin în special în Spania, unde vin în Mursia, Almeria și în insulele Baleare număr foarte mare. Uniunea Europeană trebuie să poată cere statelor terțe să respecte uh, acordurile de repatriere. Acesta este un element esențial în politica de migrație. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Rivier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Timp de 130 de ani, de 1830 până 1962, Algeria a fost o țară unde domnea libertatea religioasă timp de 130 de ani evrei, uh, uh, musulmani și creștini puteau să-și practice religia Uh, fără vreo dictatură extremistă sau interpretare extremistă. De 60 de ani, Algeria, condusă de FLN, încalcă libertățile uh, religioase și aproape că au dispărut celelalte religii în Algeria. 5 uh, ani de închisoare poate să fie pedeapsă pentru cine se plimbă cu o Biblie în, în geantă. Din păcate, acum uh, cimitirele creștine și uh, evreiești sunt vandalizate. S-a pierdut pluralismul. Algeria, de 30 de ani, se adâncește uh, din cauza um, faptului că ori sunt teroriștii jihadiști, ori sunt militarii la putere. Noi ar trebui să cerem acestei puteri obosite și intolerante să se dea la o parte. Mulțumesc. <clears throat> Am încheiat lista um, vorbitorilor de pe listă și trecem la intervențiile spontane. Am, cerut, am primit șapte solicitări și pentru că respectăm orarul, voi accepta cele șapte solicitări. Domnul Polceac, un minut. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych chtěl samozřejmě rovněž odsoudit násilí, ke kterému dochází. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, condamn actele violente care se repetă de mai multe luni în Algeria. Foarte mulți cetățeni protestează împotriva situației din țară și uh, autoritățile guvernamentale nu respectă drepturile omului. Nu am uh, acordat atenția cuvenită, poate până acum, uh, Algeriei, însă nerespectarea drepturilor omului, uh, acțiunile de tortură sunt lucruri pe care trebuie să le condamnăm. Și aș dori să condamn și persecutarea celor care fac parte din minoritățile religioase. Asistența oficială pentru dezvoltare de care s-a bucurat Algeria de mai mult timp um, este destul de importantă și uh, putem să cerem în aceste condiții uh, guvernului algerian să respecte anumite condiții și lansez acest uh, apel mm, comisiei. Asistența pentru dezvoltare trebuie să fie condiționată de respectarea unor drepturi de către guvernul alger. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar, un minut. Mogherini, Domnule președinte, vicepreședinte Mogherini, sigur că avem motive să vorbim despre Algeria ce ar putea fi de diplomația europeană dacă nu promovarea de drepturi acolo unde represiunile sunt așa de dure și de prelungite. Încă o dată, Algeria este un teritoriu în care între 57 și 60 Doi, s-a aplicat drepturile europene și a câștigat uh, libertatea, dar nu în totalitate, pentru că au fost uh, conduse de un regim militar mult timp și acum iată că avem aceste detenții arbitrare, preventive și arestări pasive ale disidenților și oponenților, astfel încât să nu aibă loc aceste alegeri normale. De 30 de ani uh, președintele a renunțat să mai fie reales în sfârșit, să se mai prezinte la alegeri L-a înlocuit președintele Senatului, care a convocat în 4 iunie alegeri, amânată pe 2 septembrie și acum în 12 decembrie, care n-a avut loc niciodată. Se încearcă reprimarea dizidenților de fiecare dată și Uniunea Europeană are dreptul să își exercite activitățile diplomatice pentru restaurarea normalității și a drepturilor fundamentale, astfel încât democrația să fie finalmente posibilă în Algeria. Mulțumesc! Domnul Morel, acum un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu nu a semnat această rezoluție și, în ceea ce mă privește, eu susțin și spiritul și litera acestei rezoluții. Nu am așteptat ziua de astăzi ca să-i susținem pe democrații din Algeria care neobosit luptă împotriva corupției pentru libertățile fundamentale, pentru dreptate socială. Și da, într-adevăr, astăzi în Algeria jurnaliștii sunt uh, Um, trimiși în închisoare, protestatari de asemenea. Există o opoziție care este um, încătușată și bineînțeles că uh, îi susținem. Regretăm ca și mulți colegi faptul că această rezoluție este discutată acum și în luna februarie, atunci când începuse această mișcare a cetățenilor care ar fi nevoie de sprijinul nostru. Știu că are loc un întreg proces electoral care este contestat și uh, um, ni s-a spus că nu trebuie să fie văzută această rezoluție ca un fel de amestec în treburile interne și că manifestările de fapt sunt încurajate de ipotecici agenți străini, dar această rezoluție nu este un amestec în treburile interne, este sprijinul nostru uh, de neclintit pentru poporul algerian și mai ales pentru această tin, acest tineret din Algeria care este însetat de putere, de însetat de democrație, de libertate și de aceea nu trebuie să-i uităm. Mulțumesc! Domnul Pot Pisil are contul minut. Pane předsedající, děkuji za Vă mulțumesc, domnule președinte, la fel ca și colegele și colegii mei și eu susțin această moțiune de rezoluție. Trebuie să apărăm uh, poporul algerian care dorește să își exprime preferințele politice, care uh, este însetat după democrație. Foarte probabil această sarcină va trebui să fie continuată de viitorul înalt reprezentant al Uniunii Europene, însă cu toții trebuie să cerem uh, organizarea unor alegeri libere și uh, democratice în Algeria. Va trebui să monitorizăm îndeaproape situația uh, minorităților religioase și situația libertății religioase în Algeria și cred că trebuie să apărăm uh, drepturile tuturor minorităților religioase din Algeria, nu doar drepturile uh, creștinilor. Vă mulțumesc. Doamna Ward are, cum, are cuvântul un minut. All of them must step down, cried toți trebuie să-și dea demisia, strigă zeci de mii de protestanți în Algeria, cerând ca Uh, autoritățile din epoca Butiflica să-și dea demisia înainte de noi alegeri. Există proteste care au loc de două ori pe săptămână de la demisia acestuia. Deci lucrurile s-au amplificat în ultimele săptămâni. Autoritățile accelerează restarea protestatanților pacifiști cu procese rapide și sentințe de închisoare la 18 luni. Cerem autorităților să garanteze procese echitabile pentru toți protestatarii și deplângem toate acțiunile împotriva protestatarilor pasnici. Armata este principalul jucător în politica algeriană acum și a încălcat dreptul la transparență înainte de alegeri. Reporteri fără frontiere au avertizat că jurnaliștii algerieni se confruntă cu presiuni pentru a reprezenta alegerile în mod favorabil. Patru jurnaliști au fost suspendați uh, și au fost uh, acuzați de cenzură. Alții au fost suspendați când au uh, protestat în solidaritate cu cei din stradă. Cerem respectarea dreptului la exprimare și democrație. Mulțumesc, domnul Kelly, acum un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Algeria este o țară vecină, ar trebui să avem relații bune și de prietenie cu această țară, ceea ce se întâmplă de obicei, dar suntem deosebit de îngrijorați ce se întâmplă în ultimele luni, mai ales cu bisericile. Noi suntem creștini democrații, pentru noi este foarte important să-i apărăm pe creștini și să apărăm bisericile peste tot în lume. N-are niciun sens atunci când bisericele sunt închise, așa cum se întâmplă acum în Algeria este un sistem complet nedrept, deci trebuie să exercităm presiunea asupra lor ca acest fenomen să înceteze. Cu ce rău le-au făcut bisericile? Sunt instituții care răspândesc dragostea și egalitatea în această țară. Și de ce oamenii să nu se bucure de libertate? Um, ar trebui să le cerem de asemenea să organizeze alegeri libere în țară. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Tomlin, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fiecare om trebuie să aibă dreptul de a-și exercita în mod liber religia, indiferent că este vorba de creștin sau de musulmani. Dacă sunt adevărate cele afirmate astăzi aici, în uh, Algeria nu sunt, po- nu sunt uh, posibile protestele uh, pașnice. Majoritatea um, bisericilor uh, au fost închise, însă să nu uităm că acest lucru se întâmplă și în zona ocupată din uh, uh, Ciprul, din, din nordul Ciprului. Am încheiat, vă mulțumesc că am încheiat uh, intervențiile spontane și dau acum cuvântul uh, doamnei Mogherini în chiar aceste dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte. Algeria nu este doar o țară vecină, ci este un partener, un partener politic, un partener economic, o țară prietenă. Pentru mulți cetățeni europeni, Algeria este și familie. Prin urmare, nu vorbim despre o țară ca oricare alta, ci de o țară foarte aproape de noi, o țară care e, ne este prietenă. Cred că primul sentiment pe care îl încercăm noi toți în Europa față de poporul algerian este prietenia și proximitatea. Respectul nostru pentru suveranitatea și autonomia Algeriei este total. Este foarte important Uh, ca acest lucru să fie reafirmat de această dezbatere în cât mai clar posibil. Algerienii sunt cei care hotărăsc prezentul și viitorul țărilor și din acest motiv și nu din alt motiv, algerienii trebuie să fie liberi să se exprime cu garanțiile oferite de Constituția și de acordurile instituționale semnate de Algeria. Există anumite principii la care Algeria a subscris, le-ați menționat, în primul rând, în Constituția algeriană, dar și prin acorduri internaționale și acordul de asociere pe care Algeria l are cu UE. Aceste principii includ libertățile fundamentale, inclusiv cea politică, libertatea de exprimare, dreptul la uh, reuniuni pasnici, cer libertatea presei, libertatea garantată de dre- uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului, care este piatra de temelie a acordurilor de asociere. Este important ca toți actorii uh, de pe scena politică din uh, Algeria din prezență se bucure de aceste drepturi. Este un mesaj care reiese din dezbaterea de astăzi și mesajul pe care uh, L-am transmis în mod consecvent partenerilor noștri algerieni de la toate nivelurile, în mod constant de-a lungul timpului și cred că acesta va continua să fie mesajul pe care următoarea comisie și următorul înalt reprezentant îl vor transmite interlocutorilor noștri din Algeria. Algerienii pot obține consens în ceea ce privește viitorul țării Uh, în conformitate cu așteptările legitime ale oamenilor, într-un mod pașnic și democratic, cu respectarea principiilor la care Algeria s-a alăturat. Uniunea Europeană va continua să discute cu toți jucătorii algerieni, așa cum am făcut până acum, în calitate de vecini, parteneri, prieteni și partenerul uh, va susține munca viitoarei comisii în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Există cinci propuneri de rezoluție ca să încheiem această dezbatere și votul va avea loc astăzi. Următoarea discuție are legătură cu situația din Cuba, Jose Daniel Ferrei și situația lui și vreau să vă reamintesc și aici că se prevede posibilitatea de a cere intervenții spontane și cartonașul albastru, fie cu procedura normală, fie cu procedura electronică. Instrucțiunile sunt disponibile inclusiv la intrarea în sală de plenară. Are cuvântul domnul Lopez Gil, în calitate de autor, două minute. Me han hecho de todo. Mil torturas. O mie de torturi și de violențe mi-au încătușat mâinile și picioarele. Am fost pe pământ, nici măcar nu eram protejat de o plasă de țânțari timp de 15 zile. Sunt în pericol grav. Dacă nu mă pot mișca, mor. Aceste cuvinte mi le-a scris mie Jose Daniel Ferrero, uh, care a reușit să le trimită clandestin soției sale. Și mă bucur că astăzi în Parlamentul European pot să citesc aceste cuvinte din partea acestui om care de mai bine de 10 ani suferă în mâinile acestui regim din cauza activismului său pentru drepturile omului. Cazul domnului Ferrera Ferrer este unul simbolic, dar ca el există sute de alți deținuți politici și de conștiință care au fost trimiși în închisoare și a căror drepturi sunt încălcate, așa cum ne arată organizația Cuban Prisoners Defenders. Acte de tortură, um, de violență, arestări arbitrare, uh, um, a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului sunt uh, um, infracțiuni și crime comise zi de zi în Cuba și toată lumea închide ochii. Trebuie să cerem eliberarea imediată a lui Jose Daniel Ferrer și a multor altora care suferă de pe urma uh, încălcării drepturilor umane potrivit dialogului pe care îl întreține Uniunea Europeană cu Cuba. Și pentru că până acum acest acord nu a avut niciun fel de consecințe pozitive pentru societatea civilă și pentru populația din Cuba. Și odată cu adoptarea acestei rezoluții, cerem doamnei înalt reprezentant să țină cont de poziția acestui Parlament atunci când dialoguează cu autoritățile uh, din Cuba și să solicite uh, eliberarea tuturor deținuților din Cuba. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Terci un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vom vota o rezoluție referitoare la Cuba și José Daniel Ferrer, care este un prizonier politic, printre mulții care uh, trăiesc în una dintre dictaturile cele mai dure din prezent, o dictatură față de care Parlamentul și Uniunea Europeană și Comisia se comportă Uh, cu o amabilitate pe care nu o merită. Asta s-a întâmplat și cu acordul de cooperare semnat împotriva tuturor vocilor care au spus și reaminteau că concesiunile făcute unei dictaturi care nu face concesii și care declară tot timpul că ei continuă uh, să funcționeze ca un partid unic, ca o dictatură comunistă și că să nu se aștepte la schimbări în acest sens nu este decât o cooperare pentru consolidarea acestei dictaturi. Dictaturi care și-a lansat într-o aventură expansionistă pe întreg continentul, care acum este în Venezuela și duce unele dintre cele mai monstruoase dictaturi și acolo, care a supus uh, cel mai, cea mai bogată țară și a adus-o în foame și disperare. O dictatură care cu Venezuela uh, subminează democrațiile ce există în regiune. În fața acestei situații, vă reamint, între domnul președinte intervine și intervi, întrerupe. Trebuie să vă opriți și să dăm cuvântul domnului Sanchez. Aveți cuvântul. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul social-democrat uh, dorește să își reînnoiască motivul de îngrijorare din cauza cazului Ferrer. Cerem eliberarea sa imediată pentru că uh, deținerea sa arbitrară și suprimarea libertăților sale nu sunt acceptabile. Însă nu vrem nici ca acest caz uh, de deplâns, de încălcarea drepturilor umane să fie instrumentalizat politic așa cum face rezoluția, care de fapt pune sub semnul întrebării acordul cadru de dialog politic între Uniunea Europeană și uh, Cuba și este păcat să le punem sub semnul întrebării, pentru că în sfârșit am putut să uh, ne reluăm relațiile cu această țară punând capăt uh, dominației americane în regiune și permițând întreprinderilor europene să pătrundă pe teritoriul Cubei. E adevărat că acest cadru poate să fie util în general general pentru protejarea libertăților fundamentale, nu pentru un caz individual, dar asta nu înseamnă că nu cerem Cubei să uh, fie mai atentă cu protejarea uh, libertăților. Mulțumesc. Acum, domnul Pineda, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte drepta și extrema dreapta. de mayordomo del señor Trump nu fac decât să-l susțină pe Trump și pentru asta nu fac decât să prezinte fantezii cum e cea pe care am auzit-o. Uh, procesul judiciar și detențiile sunt instrumentalizate cu garanția unui delicvent acuzat de secvestru și cu uh, sprijinul inclusiv cei care au atacat femeia uh, soția sa însărcinată în 36 de săptămâni. În Cuba situația este foarte tristă, oamenii sunt deținuți, eh, puși în detenție, asasinați, eh, lovitura de stat din Bolivia, în Ecuador, eh, poliția cubaneză reprimă manifestanții în fiecare zi. Acuzațiile împotriva presupusa intervențiilor uh, guvernamentale din alte țări din America Latină sunt ridicole. Singura intervenție a Cubei în alte țări uh, sunt uh, cu uh, efective de medici, nu cum am făcut noi în Irak, Siria și Libia, care nu pare să ne preocupe chiar așa de mult. Cuba există, haideți să o asumăm, să respectăm această țară și să sprijinim poporul cubanez Uh, e suficient, domnule Pinera. Intervine domnul președinte. Doamna Haranzova, acum un minut. José Daniel Ferrer fue detenido arbitrar. Mulțumesc, domnule președinte. Jose Daniel Ferrer a fost deținut arbitrar și trebuie deja să fie eliberat. Dacă are loc această dezbatere, este de fapt despre un caz simbolic, pentru că este unul din enumăratele cazuri de încărcări grave ale omului care au loc în Cuba. Domnul Ferrer este unul din cei 127 de deținuți politici despre care știm din Cuba. Deținuți într-o țară care a semnat un acord cu Uniunea Europeană care conține uh, drept element central respectarea drepturilor omului și apărarea democrației. În 2017, acest Parlament a Um, aprobat acordul cu Cuba, condiția fiind ca acestea să contribuie la îmbunătățirea drepturilor omului și a condițiilor de viață a tuturor cetățenilor din Cuba. Doi ani mai târziu, această condiție nu este respectată. A venit momentul ca Uniunea Europeană să uh, spună clar și răspicat că Cuba nu respectă acordul. De aceea trebuie să luăm măsuri uh, fără întârziere în cadrul acestui acord. Mulțumesc. Acum trecem la intervențiile în numele grupurilor, în numele PP, timp de un minut, domnul Gecovski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă înaltă reprezentantă, cazul lui Jose Daniel Ferrer ne arată că regimul comunist din Cuba niciodată nu se va împăca și nu va putea să-și depășească trecutul. Cu, regimul din Cuba nu niciodată nu va putea discuta cu cei din opoziție, cu cei care îl critică. Tocmai de aceea, cei care apără uh, Uh, libertatea sunt aruncați în închisoare. Îl cunosc foarte bine pe Jose Daniel Ferrer, l-am vizitat în Cuba, am discutat cu el și vă pot asigura că nu este vorba de un uh, terorist, așa cum încearcă să ne convingă unele forțe care susțin regimul din Cuba aici în Parlamentul European. Este vorba de o persoană care uh, luptă pentru libertate, o persoană care își iubește țara, care s-a născut și dorește să moară în uh, Cuba. Este uh, un om care respectă uh, valorile importante și pentru noi aici în Uniunea Europeană. Și aș dori să vă rog, doamnă înaltă reprezentantă, să folosiți influența pe care aveți pe lângă regimul din Cuba pentru a cere liberarea lui José Daniel Ferrer. Doamna Arena, un minut. José... José Daniel Ferrer se regăsește azi într-o stare de sănătate deplorabilă, fără acces la îngrijiri medicale după ce a fost arestat din 1 octombrie. Este victima abuzurilor autorităților de peste 10 ani datorită acțiunilor sale politice pacifiste. Nu este singurul în această situație. Cam 120 de jurnaliști, um, apărători ai drepturilor omului și manifestanți pacifiști sunt în închisoare. Armando Sosa Fortuni, prizonierul cu cea mai îndelungată pedeapsă, după 43 de ani în închisoare, a decedat. Conform normelor internaționale, José Daniel Ferrer și ceilalți prizonieri au dreptul să cunoască motivele pentru care sunt închiși și au dreptul la un proces echitabil invită autoritățile cubaneze să respecte dreptul internațional și să pună capăt atacurilor constante împotriva persoanelor care își exercită libertatea de exprimare. E esențial ca guvernul cubanez să garanteze libertatea presei de asociere și manifestare, să respecte standardele internaționale definite în Carta și declarațiile și instrumentele internaționale pentru că țarele a semnat inclusiv un acord politic menționat de doamna înalt reprezentante de cooperare cu UE care impune respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Pentru Renew Europe uh, are cuvântul domnul Largea, fie un minut. Presidente, Mulțumesc, domnule președinte. Din respect pentru dumneavoastră, doamnă Mogherini, aș vrea să vă amintesc că în 2017 Uniunea Europeană a semnat un tratat cu Cuba, cărui componentă esențială și condiție sine qua non era respectarea drepturilor omului și a democrației. Acest Parlament, în rezoluția sa din iulie 2017, a pus această condiție și a aprobat o clauză de suspendare. Astăzi, Cuba are mai mult de 100 de deținuți politici și 1000 de detenții arbitrare. José Daniel Ferrer nu este doar o anecdotă. Reprezintă o categorie de deținuți, ceea ce ne arată că nu s-a schimbat nimic în Cuba, decât faptul că uh, s-a schimbat omul în fruntea dinastiei la putere putere. Să nu uităm complexul politico-militar de la Gaza și care, de fapt, aparține lui Raul Castro. Uniunea Europeană nu poate să închidă ochii față de, cu realitatea, să nu sacrificăm etica pe altarul comerțului, să recunoaștem că condiția nu a fost îndeplinită, să recunoaștem că Uh, acest acord, din păcate, a fost doar uh, vorbe în vânt. Mulțumesc! Acum, în numele grupului ID, are cuvântul domnul Reil. Un minut. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, uh, conducătorul mișcării democratice din Cuba, Jose Daniel Ferrer, este în închisoare din, de la 1 octombrie, în mod ilegal și foarte probabil este torturat în închisoare. Și ce face Uniunea Europeană? nu face decât să accepte acest lucru. Și suntem foarte ipocrizi în acest punct de vedere, pentru că a fost mult mai activ în alte cazuri, Myanmar și așa mai departe. Și aici nu facem nimic și drepturile omului atunci când este vorba de interese comerciale nu mai sunt atât de, de interesante. Um, mai ales economia spaniolă profită de pe urma relațiilor cu uh, Cuba. Um, cei care au hoteluri, de exemplu, câștigă foarte mulți bani, hoteluri um, care nu pot fi, unde nu pot să doarmă cetățenii din uh, Cuba, uh, de exemplu. Deci, Cred că drepturile omului trebuie să fie valabile și respectate peste tot în lume, inclusiv în uh, dictaturile uh, socialiste. Mulțumesc. Domnul Nicolau uh, Alavanos, un minut. O Jose Daniel Ferrer, που επιχειρείται με ψήφισμα να αεροποιήσετε, είναι επικεφαλής... Discutăm despre cazul lui José Daniel Ferrer, un uh, lider al opoziției din uh, Cuba, care a fost uh, arestat de autoritățile cubaneze um, sub acuzația că ar fi agresat și maltratat alți cetățeni cubanezi. Statele Unite ale uh, Americii încearcă să prezinte această persoană ca fiind uh, o victimă. Este vorba de o strategie a Statelor Unite ale Americii pentru a asmuți Uniunea Europeană împotriva regimului uh, din Cuba nu suntem de acord cu acordarea unei uh, protecții selective a anumitor uh, persoane și cu apărarea într-un mod selectiv a încălcării drepturilor omului. Și mai ales uh, atunci când este vorba de statele care nu sunt, care sunt, nu sunt de acord cu politica Uniunii Europene. Am ajuns la sfârșitul acestor intervenții. Uh, normale și a, trecem la catch de la intervențiile spontane. Patru colegi și-au manifestat intenția de a lua cuvântul. O să dăm cuvântul tuturor. Primul este domnul cu un minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Desigur, condamn arestarea lui José Daniel Ferrer, și cer eliberarea sa, respectiv garantarea unui proces uh, echitabil. Acuzațiile care îi se aduc lui Jose Daniel Ferrer nu cred că sunt întemeiate. Nu am nimic împotriva guvernului cubanez, însă acest lucru nu înseamnă că putem să închidem ochii în fața uh, unor asemenea cazuri de uh, nerespectare a drepturilor omului. Și nu este vorba doar de acest caz, nu este un caz uh, izolat. În închisorile din Cuba există sute de prizonieri politici și în uh, relațiile, dialogul pe care îl putem cu guvernul din Cuba, trebuie să cerem acestuia să își recunoască greșelile uh, trecutului, așa cum am făcut și noi în Cehia, doamna Mogherini. Sper că vă veți uh, folosi influența pe care o aveți pentru a cere liberarea lui Jose Daniel Ferrer și a uh, celorlaltor prizonieri politici. Domnul Wallace. Doamnă președintă, Cuba este un exemplu minunat despre ce este posibil în cele mai dificile situații, în condițiile în care cea mai mare putere mondială a încercat să răstoarne guvernul, să-i asasineze liderul, a impus sancțiuni uh, economice uh, zdrobitoare. Uh, Ministerul de Externe american în anii 60 a recunoscut în urma campaniei șoate de a schimba regimul din Cuba că Um, în urma acțiunilor sale se va ajunge la sărăcie, la disperare, ceea ce va duce la prăbucirea regimului. Și aceste, aceste acțiuni continuă. Adevărul este că uh, domnul Ferrer a fost uh, arestat fiind suspectat de răpirea uh, unei familii, este un agitator până la urmă și până, până la urmă este vorba de un atac împotriva Cubei, este vorba de posibilitatea impunerii altor sancțiuni economice și este vorba de împiedicarea normalizării relațiilor cu SUA. Mulțumesc, domnul Uh, domnule Wallace, are acum cuvântul doamna Pereira. Obrigada, Presidente. Uh, esta resolução constitui um deplorável exercício de enumeração de factos. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că în această rezoluție se spun numai lucruri false și nu văd cum putem să găsim uh, argumente pentru a justifica amestecul în treburile interne ale Cubei și în uh, sistemul judiciar uh, cubanez și, de fapt, nici măcar nu ținem cont de ce prevăd rezoluțiile ONU. Odată ce s-a semnat acordul dintre Uniunea Europeană și Cuba, în loc să fie în favoarea acestui stat, parcă ne dă nouă din ce în ce mai multe pretexte ca să ne amestecăm între aceste țări. Acum, uh, anumite forțe politice în acest Parlament cer suspendarea acestui acord și nu fac decât să ceară parcă reinstaurarea embargoului și a blocajului care a făcut atât de mult rău uh, poporului cubanez. Dumneavoastră nu vreți să se dezvolte drepturile economice și sociale în Cuba Cuba, deși uh, Cuba în pofida uh, faptului că a fost blocată și sub uh, embargo, a făcut tot ce a putut. Doamna Dale, acum un minut. Thank you, um, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mă opun ferm conținutului și intenției acestei moțiuni scandaloase. Intenția este să se submineze și să se izoleze guvernul cubanez și poporul său în numele Statelor Unite uh, pe fondul ostilităților împotriva acestei țări minunate și a poporului său rezistent. Conținutul este evident fals, José Daniel Ferrero este un agresor violent condamnat care urmează să fie dus în instanță pentru infracțiunile sale violente. Drepturile sale au fost respectate și se auz pe cei care au susținut intervenționismul american și au susținut um, uh, niște popuși manevrate și nealese în Bolivia, Venezuela, uh, refuzând Uh, tot sprijinul țărilor din America Latină, este de neacceptat să acceptăm această intervenție. Salut ce au făcut cubanezii și mă bucur că avem noi, irlandezii, uh, relații cordiale cu aceștia care vor continua. Vă mulțumesc, ajungem la uh, încheierea acestei dezbateri și documentul doamnei comisar Mogherini, vă rog. Jose Daniel Ferrara, liderul Uniunii Patriotice Cubaneze, a fost arestat în data de 1 octombrie în casa sa din Santiago de Cuba și se află în închisoare de la momentul respectiv. A, f- a, pu- a putut fi vizitat doar în mod limitat de membrii familiei sale și uh, există informații privind fragilitatea uh, sănătății sale. Am discutat uh, situația lui Jose Daniel Ferrer și altor uh, deținuți cu autoritățile cubaneze în Bruxelles și în Havana Uh, și am uh, discutat în data de 6 noiembrie toate aceste cazuri cu uh, ministrul de externe. În uh, momentul în care am, în ziua în care am intervenit noi, familia sa, inclusiv cei trei copii, au putut să-l uh, viziteze. Reiterez ceea ce am spus de mai multe ori în trecut. Uh, așteptăm din partea Cubei să respecte uh, Uh, drepturile omului, libertățile fundamentale și inclusiv dreptul la un proces echitabil. Niciodată nu am dat înapoi să discutăm cazuri cum ar fi cazul domnului uh, Ferrer într-un mod uh, diplomatic și proactiv. Angajamentul nostru cu Cuba pe subiectul drepturilor omului este deschis și sincer. Nu există niciun tabu, discutăm toate aceste chestiuni la toate uh, nivelurile, inclusiv eu fac acest lucru de fiecare dată când este nevoie. Din păcate se întâmplă uh, prea des. Uh, uh, să fie nevoie să intervenim. Și aș dori să spun cu toată claritatea, sunt mândră că am deschis o nouă etapă în relațiile noastre cu Cuba uh, pe parcursul mandatului meu și insist, am făcut acest lucru cu sprijinul complet al tuturor statelor membre. Nimeni nu a fost exclus, indiferent, nimeni nu uh, a, a fost în dezacord cu această aprofundare a relațiilor. Și este bine că există acest dialog politic și uh, sunt mândră că și drepturile omului fac parte din dialogul politic și sunt mândră și de angajamentul politic cu autoritățile cubaneze, care ne oferă ocazia de a ne întări uh, cooperarea și de a discuta lucrurile cu care nu sunt de acord. Primul dialog uh, oficial lansat cu Cuba în temeiul noului acord s-a referit uh, tocmai la drepturile omului, pentru că respectarea libertăților fundamentale și a libertăților civile sunt esențiale pentru noi, sunt atât de importante pentru că doar dacă uh, este respectată o adevărată societate civilă, dacă sunt respectate drepturile omului, se poate ajunge la o dezvoltare economică. Doar printr-un asemenea angajament critic pe care l-am deschis uh, în relațiile cu Cuba, putem să însoțim această țară pe calea modernizării sale. Aceasta este unul din scopul acordului, acordului nostru, de a însoți această țară pe această cale de a-și reforma modelul economic și politic, astfel încât Cuba să devină o țară în care toată lumea să se bucure de aceleași libertăți și de aceleași drepturi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am închis acest uh, punct de pe ordinea de zi și înainte de a trece la dezbaterea privind Haiti, aș dori să vă informez că președintele grupului politic PP mi-a transmis diferitele decizii de numiri. Domnul Motranu um, va face îl va înlocui în comisia Envi pe domnul Cristian Silviu Bușoi și domnul Cristian um, Silviu Bușoi o va înlocui pe doamna Adina Ioana Vălean în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie. Această decizie va intra în vigoare în ziua uh, comunicării sale. Și trecem acum la următoarea dezbatere pe subiectul Haiti și vă aduc aminte că dacă doriți să interveniți în mod uh, spontan uh, sau să adresați întrebări prin intermediul cartonașului albastru, puteți să folosiți sistemul tradițional sau cel nou electronic și începem dezbaterea. Are cuvântul în primul rând uh, un coautor, domnul Ștehovski. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă înalt reprezentat. Haiti este o țară instabilă politic de mult timp. Este o țară cu un nivel foarte ridicat de corupție, o țară unde nu se respectă dreptul omului, unde jurnaliștii mor, o țară unde libertățile individuale sunt uh, uh, restrânse și Uniunea Europeană trebuie să-și dovedească capacitatea de a facilita un dialog între guvern și opoziție deoarece este singura cale de a modifica situația din această țară. Uniunea Europeană, după cutremur, a fost cea care a permis reclădirea acestei țări frumoase, dar acum trebuie să permitem uh, uh o, o um, a climatului politic din Haiti. Este unul dintre cele mai frumoase locuri de pe planetă, dar în același timp uh, un, uh, um, o țară unde există o, o prăpastie între uh, săraci și bogați, dar din păcate este și o țară foarte instabilă, cu un nivel foarte ridicat de criminalitate. Niciodată nu știi ce te paște când devii o victimă. Trebuie să schimbăm ce se întâmplă în această țară. Vă mulțumesc. Următorul autor care are cuvântul este colegul nostru Tasun un minut. Eh. Mulțumesc. Haiti se numără printre marii uitați în discuțiile noastre publice. O țară sărăcită, cu dezvoltări uh, deficitoase și o problemă foarte gravă la nivelul drepturilor omului. Condamnăm violența, represiunile, îndoieli cu privire la faptul că președintele Mois, pe care manifestanții îl acuză de corupție, este persoana potrivită pentru a da țării ceea ce îi trebuie, Uh, și pentru restabilirea normalității. În orice caz, Uniunea Europeană trebuie să sprijine cu instrumentele de cooperare această țară și este evident că, uh, având în vedere dificultățile instituționale cu care se confruntă, sprijinul și cooperarea pentru dezvoltare este foarte dificil de dat. Deci acest dialog național trebuie să fie prioritar, spun eu. Și mai îmi rămân 5 secunde. E ultima dată când o vedem pe doamna înalt reprezentantă și vreau să folosesc acele 5 secunde pentru a-i mulțumi pentru ultimii 5 ani, plin de activitate, de inițiative și mult succes în continuare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Cernețchi. Un minut. Ja również rozpocznę od podziękowania. Aș dori și eu să îi mulțumesc în primul rând înaltei reprezentante pentru cooperarea pe care am avut-o în, în ultimii cinci ani și în uh, contextul uh, parteneriatului estic vă pot asigura că această cooperare a fost una eficace. Doamnelor și domnilor, Haiti este una din cele mai sărace țări din lume, o țară care este victima unor dezastre naturale care au un caracter ciclic și Uniunea Europeană, întreaga comunitate internațională, prin intermediul ajutorilor umanitare, încearcă să sprijine această țară. Însă problema este că acest, acest ajutor umanitar nu poate fi controlat uh, și monitorizat atât de bine încât să ne asigurăm că el ajunge celor care, la cei care au nevoie de el. Eu provin din Polonia și uh, soldații polonezi erau uh, prezenți în Haiti deja din secolul XIX și aveam un motiv special de, istoric de a ajuta această țară. Vă mulțumesc. Domnul Zorin are cuvântul un alt autor. Un minut doamna înalt reprezentant, uh, doamna președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru felul în care v-ați îndeplinit funcțiile în ultimele cinci ani. Situația politică și socială din Haiti uh, durează de foarte mult luni. Administrația este fără niciun fel de transparență, practicile sunt inacceptabile și populația nu face decât să se răcească iar cei mai vulnerabili uh, sunt neputincioși față de um, deteriorarea condițiilor lor de viață și a condiției de securitate. Ar trebui ca în haite să se uh, respecte statul de drept și democrația. Rezoluția despre care discutăm astăzi uh, tocmai subliniază că trebuie să condamnăm condamnarea violentă, oprimarea libertății de exprimare și a protestelor și trebuie să permitem creșterea ajutorului umanitar către această țară. Niciun sprijin nu va avea să impactul necesar dacă autoritățile din Haiti nu vor spune exact cum vor folosi banii pe care ei vor fi primi și dacă continue să încalce dreptul omului și nu răspunde vendicărilor uh, populației. Vă mulțumesc, stimată coleg. În calitate tot de autor are cuvântul și domnul Urban Crespo doamnă președintă haiti este o țară săracă este victimă a politicilor de austeritate a unei datorii colosale impusă de entități internaționale și de o clasă conducătoare care își umple buzunarele cu bani destinați proceselor sociale. Poporul este condamnat la mizerie. Este o rețetă a capitalismului de casino. Mii de haitieni uh, de un an jumate sunt pe stradă cerând uh, demisia președintelui și finele politicii neoliberale. Zeci au fost acuzați de poliție care este susținută de grupuri armate uh, care produc masacre și violențe sexuale și toate astea în fața sub ochii comunității internaționale. Condamnăm ce se întâmplă în Haiti și tăcerea internațională care ne face complice. Să se pună capăt politicilor de austeritate neoliberale și anularea datoriei pentru ca poporul haitian să poată avea demnitate în viitor. Doamna Mogherini, sper că nu va trebui să vă regretăm cu ce se va întâmpla în următoarea legislatură. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate coleg, și um, colega Ioveva este ultima autoare acestei uh, rezoluții. Vă mulțumesc. Haiti este una din uh, cea mai săracă țară din lume. Um, unde domnește inegalitatea uh, economică, sărăcia, stigmatizarea, există chiar și forme moderne de sclavie uh, în rândul minorilor. Haiti se confruntă cu un haos tot mai uh, extins, um, este tăiat curentul electric, nu se poate avea acces la ajutorul umanitar ceea ce înseamnă că for, foarte mulți oameni au acces la alimente, la servicii de sănătate, la învățământ și nu lansez un apel, ci cer tuturor părților implicate din Haiti să pună capăt actelor violente și să pună capăt suferințelor oamenilor să pună capăt uh, asasinării jurnaliștilor. Uniunea Europeană trebuie să treacă la acțiuni și să oferă acțiuni specifice și concrete. Mulțumesc, continuăm această dezbatere cu colegul nostru Kelly în numele grupului politic PP. Aveți cuvântul un minut. Say, but... Haiti... Îmi pare rău să spun că Haiti este poate unul dintre statele cele mai imorale din lume ce listă corupție răspândită, poliție fără niciun fel de realitate, nici măcar uh, n-au guvern, nu o să aibă parlament de la anul, hărțuire și uh, agresiuni împotriva jurnaliștilor, crime, violuri, discriminare, uh, uh, um, uh populația LGBTI care are de suferit, cazuri de incest, um, refuzul cetățeniei, violențe și poate cel mai rău din toate, copii care nu pot să meargă la școală. Cred că un lucru pe care putem să-l facem măcar este să spunem guvernului din Haiti că trebuie să permită copiilor să meargă la școală, pentru că nu există progres fără educație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly. Are cuvântul acum doamna Gil, în numele Eșida. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant. Cum am auzit, Haiti este o țară în pragul colapsului. Problemele economice au dus la proteste, la împușcături cu zeci de morți, ce puțin 20 de morți au fost uciși de forțele de securitate și mult mai mulți au fost răniți grav. Violențele au dus la copii care nu ajung la școală și oameni care se luptă să aibă acces la hrană, apă, medicamente și combustibil. Sectorul medical se confruntă cu neajunsuri la nivelul electricității, combustibilului și incapacității de a ajunge la oamenii care au nevoie de tratament. UE trebuie să facă eforturi mari și să găsească o rezoluție inclusivă la soluția actuală, în special din perspectiva corupției în creștere. Haiti este partener ACP și uh, garantarea dezvoltării sale durabile este esențială. De aceea trebuie, dacă vrem să fim serioși în combaterea corupției, provocărilor climatice, doamnă înalt reprezentant, ce instrument folosiți? Pentru că există sute de milioane de euro care merg prin EDF pentru a promova o soluție politică pentru a ușura suferințele poporului haitian. Și încă o dată vreau să vă urez mult succes în viitor și să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Rodriguez Ramos, în numele grupului politic Renew Europe. O criză umanitară permanentă în Haiti. O țară care, după ce s-a refăcut pe o mare catastrofă naturală, acum trece printr-o criză de sănătate și o criză politică o țară unde trăiesc cei mai săraci oameni de pe pământ, care în, în, întotdeauna este arătat cu degetul din cauza sărăciei, lipsei de securitate și, din păcate, din cauza corupției. Au murit 38.000 de persoane în urma cutremurului de pământ, dar nici până ziua de azi nu au cu toate unde să locuiască. O situație de violență foarte îngrijorătoare tocmai din cauza protestelor societății împotriva guvernului și împotriva lipsei de uh, stabilitate politică. Cred că în această situație, unde mai mult de 40 de persoane au murit, uh, trei jurnaliști care acopereau protestele au fost, de asemenea, aceste revolte au fost omorâți, Trebuie să cerem ca această violență să înceteze, să spunem că trebuie să se organizeze alegeri transparente și echitabile și de asemenea să se ceară ajutor umanitar în, pentru această țară unde 40% din populație depinde de ajutor alimentar internațional. Vă mulțumesc și mult noroc, doamnă alt reprezentant. Vă mulțumesc. Urmează acum doamna Adinolfi, neafiliată. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Iadul există și se află în Haiti. Corupția, violența, sărăcia au devenit normale pentru populația din Haiti, o țară unde în fiecare zi drepturile omului sunt încălcate sub privirile noastre și nu putem să rămânem doar să privim fără să facem nimic. În Haiti există în continuare sclavia și mii de copii sunt vânduți în fiecare zi ca servitori pentru familiile mai bogate. În Haiti, femeile care sunt violate nu se pot adresa justiție, nici măcar nu pot să facă avort. Nu există egalitate în fața uh, legii. Și dacă îndrăznești să protestezi, uh, se poate, se poate întâmpla să nu te mai întorci acasă. ONU ne spune că cu ocazia protestelor din septembrie și din octombrie, 42 de oameni și-au pierdut viața și mai mult de 80 uh, -au, au fost răniți. Este o listă lungă, dar cred că este suficient cele pe care le-am auzit astăzi să ne punem o întrebare simplă. De ce permitem să se întâmple toate aceste lucruri? Vă mulțumesc, domnule președintă, și o salut și eu pe înalta reprezentantă Mogherini căreia îi urez toate cele bune pentru cariera sa. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu îl văd pe colegul Castaldo în sală. Vă rog să vă grăbiți, vă așteptăm. Dacă puteți să găsiți un microfon. Puteți să folosiți orice microf- microfon doriți vreți să trecem la procedura de spontan luarea la cuvânt, să dăm cuvântul colegilor și apoi să revenim la dumneavoastră? Vă rog, spune domnul Castaldo. Bun, atunci vom da cuvântul colegilor care s-au înscris pentru procedura spontană de la cuvânt și începem cu domnul Poșițpil de la PP. Domnul Pospișil, mă iertați, spune doamna președinte, n-am am opocit numele, e problema mea. Domnul Pospișil, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. M-am prins eu că despre mine era vorba. În fine, Aș dori să susțin rezoluția în legătură cu Haiti. În ultimul ciclu electoral am vorbit foarte mult despre situația foarte complicată, atât din punct de vedere social, politic uh, și nu numai și economic din această țară. În ultima vreme am văzut că tensiunile sunt în creștere, oamenii protestează, situația este foarte, foarte dificilă acolo și foarte mulți cetățeni trăiesc sub pragul de sărăcie, în continuare există sclavie în rândul copiilor, vorbim de probleme extrem de grave și practic este la latitudinea noului înalt reprezentant și, mă rog, a noi comisii proaspăt investite să poarte un dialog cu această țară și dialog care se ducă măcar la a acorda posibilitatea ca protestatarii să uh, protesteze fără să fie persecutați uh, și să sperăm că putem discuta cu Verul Haidian cum putem îmbunătăți situația oamenilor aflați în situație de maximă sărăcie de acolo. Să nu ne lăsăm orbiți de faptul că Haiti trebuie să recunoască că drepturile omului trebuie să aibă o valoare. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și acum trecem de departe. Domnul Ciuhodaru urmează la cuvânt. Vă rog, domnule Ciuhodaru

Mulțumim foarte mult. Urmează acum domnul Castaldo. Vă rog, un minut. Grazie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, îndesea, pentru înțelegerea dumneavoastră. Protestele din Haiti, protestatarii care cer Demisia președintelui continuă din luna iulie, iar revolta populației din Haiti a început ca urmare a anulării și uh, subvențiilor uh, guvernamentale pentru combustibil în noul ciclu fiscal, ca urmare a condițiilor impuse de către femei pentru ca țara să depășească criza, iar efectele acestor măsuri s-au făcut resimțite în sensul că au fost devastatoare. Practic, eliminarea subvențiilor la carburanți s-a adăugat dificultăților generate de către embargoul pe care l-a impus Statele Unite Venezuelei. Și totuși, acest dezastru ușor de anticipat. Haiti este țara cea mai mai săracă din emisfera occidentală și în acest context aceste subvenții nu au fost compensate de alte măsuri care să vizeze să-i protejeze pe cei mai vulnerabili, din categoria de populație. Domnul președinte Moes nu dă semne că ar vrea să depărtească funcția și nici că va renunța în vreun fel la a fi președinte și nici la politice neoliberale, pentru că se bucură de sprijinul grupul așa numitor uh, amici ai Uniunii, uh, printre care și Uniunea Europeană, așa numitul nucleu esențial și Statele Unite. Este necesar un schimb de sistem pentru a garanta echitate și justiție prietenilor noștri din Haiti. Mulțumesc foarte mult, mergem mai departe și vom da cuvântul domnului Polșac de la PP. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu obrat... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi începe cu o imagine care a făcut în conjurul lumii. E vorba de focul tras în aer în fața unei mulțimi. Asta ilustrează contrastul între sărăcia totală din Haiti și lumea bogaților. Pentru mine, ce este important este să condamnăm aceste acțiuni. Protestele violente, revoltele sunt împotriva președintelui și împotriva guvernului corupt se întâmplă asta din cauza că a crescut prețul la alimente și carburanți. Lucrurile au scăpat de sub control în această toamnă. Haiti este o țară în care a fost asasinat un jurnalist și lucrurile o, uh, o iau razna în ceea ce privește protecția libertății jurnaliștilor. Trebuie început un dialog cu opoziția. Ar trebui să fie un semnal spre guvernul haitian. Ar trebui să se lanseze o anchetă pe corupție, să ne axăm pe drepturile omului. Oamenii nu mai au ce mânca, nu mai au ce să bea. Asta ar trebui să fie principala preocupare a guvernului haitian. Aș dori să urez doamnei înalte reprezentante toate cele bune în cariera sa și mulțumesc pentru tot ce a făcut la nivel european. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul în alte reprezentante, vreau să dau cuvântul doamnei Ward de la SND. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. De două luni, Haiti uh, a fost cuprins de cuprinse din cauza lipsei de combustibil și uh, apoi a devenit, au devenit violente aceste proteste și s-au, au devenit o campanie împotriva președintelui. Uh, Conform cifrelor ONU, 42 de persoane au fost ucise și 10 de persoane rănite în timpul acestor uh, proteste antiguvernamentale. Iar violența duce la nesiguranță în acest stat deja fragil, uh, sărac și corupt uh, unul din trei, uh, uh, una dintre trei persoane au nevoie de asistență pentru hrană, ceea ce înseamnă că mm, peste 3,7 milioane de oameni mor de foame și totuși uh, as, uh, organizațiile umanitare nu reușesc să ofere suficient ajut, ajutor. Trebuie să se lucreze împreună cu aceste organizații pentru a oferi sprijin și un, uh, un, și acte de violență din timpul acestor um, proteste au fost și acte de violență împotriva femeilor din închisori, care sunt închise în aceleași celule cu bărbații și sunt violate. Iar în Parlamentul European avem cele 60 de zile de acțiune pentru a pune capăt violenței pe motive de sex. Să nu le uităm, deci, pe aceste femei vulnerabile într-una dintre țările cele mai sărace din lume. Mulțumesc foarte mult, stimată colegă, și în încheiere aceste dezbatere are din nou cuvântul doamna înalt comisar, doamnă comisar Mogherini, aveți cuvântul. Cea mai săracă dintre țările uh, din spațiul Americilor este acum caracterizată de o criză economică, socială. Multe categorii de populație protestează în legătură cu modul în care este guvernată în acest moment țara și îndeosea protestează împotriva corupției și a unor cazuri de uh, gestiune defectuoasă în care au fost implicate multe personalități și conducători a instituțiilor publice și, practic, uh, agricultorii, uh, micii comercianți s-au alăturat celor care au început protestelor și după ani și ani de crize uh, economice, iată că se confruntă țara și cu o criză constituțională pentru că nu are guvern și nu are parlament. Protestele, spunea unii dintre dumneavoastră, au început din cauza uh, penuriei de combustibil și au paralizat țara. Oamenii de afaceri, spitalele, școlile, instituțiile sunt de multe ori închise, transportul nu funcționează pentru că este o situație foarte complicată, mai ales și transportul pentru activiștii umanitari. Se poate spune că țara este într-un adevărat blocaj. De asemenea, pozițiile politice s-au radicalizat, criza umanitară maritală s-a agravat și la fel și violența este în creștere ca o consecință. Noi am urmărit și urmărim această criză și încercăm să asigurăm o coordonare cu țările din așa numitul nucleu, uh, care cuprinde mai multe țări și am încercat să uh, anchetăm în mod riguros, să, să susținem anchetarea riguroasă, pardon, a infracțiunilor săvârșite. Ne dorim că va exista o tranziție pașnică uh, către uh, un stat funcțional și, de asemenea, în numele tuturor statelor membre am exprimat dorința noastră și am făcut apel la toți actorii să participe la acest dialog național pentru a identifica o soluție bazată pe consens pentru actuala criză cu toate dimensiunile economică, socială, politică și umanitară. Mai reamintesc că Uniunea Europeană, de asemenea, se coordonează și cu alți donatori pentru a uh, Uh, veni cu măsuri și cu ajutoare în această țară, pentru că, vă spunem, din punct de vedere umanitar este o nenorocire, însă situația actuală este una care nu poate dura la nesfârșit. E un întreg proces politic necesar care trebuie să creeze condiții astfel încât comunitatea internațională să poată susține dezvoltarea pe termen lung a acestei țări. Doamna președinte, dați-mi voie acum în încheiere, înainte de toate să mă folosesc de limba mea maternă, ceea ce am făcut de prea puține ori în această sală de plen și doresc să vorbesc italiană și nu numai pentru a mulțumi pentru o colaborare extrem de optimă pe care am avut-o în acest mandat de 5 ani, la începutul uh, noului mandat. Uh, colegii, iată, europarlamentari așezați aici în aceste bănci timp de patru ani și jumătate înainte de uh, finalizarea mandatului, din totdeauna am avut o relație bună cu ei și dintotdeauna am acordat o deosebită importanță diplomației parlamentare. Cred că rolul Parlamentului European este esențial nu doar pentru democrația europeană, ci și pentru toată munca pe care o depunem în slujba păcii, a siguranței și a unei politici externe bazate pe cooperare în întreaga lume, mai ales în lumea de astăzi. Și dați-mi voie să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului, tuturor membrilor Parlamentului, tuturor președintelui, tuturor vicepreședinților, tuturor grupurilor politice și deoseb celor două comisii cu care am avut mare plăcere să să colaborez mai îndeaproape Comisia de Afaceri Externe și Comisia de Dezvoltare a și care au susținut întotdeauna uh, munca pe care am depus-o în toți acești ani și vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant Mogherini și eu în numele întregului Parlament, cred că îmi pot exprima în numele întregului Parlament și să vă mulțumim și noi în numele Parlamentului European pentru cooperarea dumneavoastră cu Parlamentul, pentru cu comisiile de resort, însă firește vă mulțumim și noi foarte mult pentru implicarea dumneavoastră uh, în slujba ideilor personale, a idealului uh, european, pentru o bună cooperare la nivel instituțional, mulțumiri călduroase pentru munca depusă și mulțumim pentru pasiunea de care ați dat dovadă dovadă. În încheierea acestei dezbateri avem șase solicitări de intervine. Cele șase amendamente, mă iertați, le puteți vedea pe, cele șase amendamente, pardon, le puteți vedea pe site-ul Parlamentului European și cu asta s-a încheiat dezbatere. Vom suspenda ședința până va începe votarea la 11 și jumătate. Vă mulțumesc!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 members, please take the seat so... Stimați membri, luați loc ca să putem să începem sesiunea de vot. We have a... Avem o listă lungă de vot, deci vă rog frumos să ocupați loc. it's not it will be okay good oh, yes Dear members, Stimați membri, doresc să vă urez bun venit. Sunteți reprezentanții a 500 de milioane de cetățeni. Astăzi avem sesiunea plenară și permiteți-mi să încep cu un anunț. În baza articolului 53 din regulamentul Uniunii Europene 2018 per 1725, regulament al Parlamentului și al Consiliului de pe data de 23 octombrie 2018, conferința președinților la reuniunea sa din 28 noiembrie 2019, în urma deliberărilor Comisiei Libe, a numit Uh, sau a fost de acord cu numirea în comun din partea Parlamentului și a Consiliului a domnului Graf al Vievorovski în calitate de supervizor european uh, în domeniul protecției datelor. Președintele va semna decizia de numire împreună cu președintele uh, președinției în exercițiu de la Consiliu. Putem să trecem mai departe cu programul plenarei noastre. Domnule Weber, aveți un punct de procedură. Uh, Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană nu poate să treacă sub tăcere față de ceea ce se întâmplă în Malta în jurul anchetei cu privire la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Cu siguranță Parlamentul acesta nu poate să ignore ceea ce se întâmplă. Săptămâna aceasta au fost demisii cu privire la evoluțiile șocante din anchetă. Persoanele care sunt anchetate în cazul Dafne Caruana Galiția sunt persoane care sunt vizate, au fost vizate încă dinainte ca să fie asasinată. Premierul Muscat însă a protejat toate aceste persoane, le-a apărat în tot acest timp în repetate rânduri și a luat acțiuni împotriva celor care au vrut să le expună. Situația din Malta are consecințe pentru întregul proiect european și cred că acest Parlament trebuie să sublinieze acum, mai mult ca oricând, că, autorită- că trebuie avut în vedere asasinarea unei jurnaliste. Trebuie să existe consecințe politice clare când se întâmplă așa ceva. Trebuie să ne adresăm autorităților malteze. Parlamentul acesta mereu solicită respectarea statului de drept a libertății presei. Am cerut-o pe lângă mai multe guverne din Europa, a sosit momentul să facem la fel și în cazul Maltei. Haideți deci să ne ridicăm vocea împreună. Iracia Garcia Perez, it's your floor. Irace Garcia are cuvântul acum. Presidenta, Mulțumesc. Uh, grupul Socialiștilor și Democraților a susținut, susține și va susține întotdeauna statul de drept. Întotdeauna. Nu putem să ne, să ne alegem uh, pe cine susținem când ne convine și apoi să-i lăsăm deoparte. Statul de drept funcționează atunci când suspecții uh, sunt aduși în justiție și când uh, au loc procese judiciare. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută în Malta. Un suspect a fost uh, reținut și s-a deschis un proces, iar Parlamentul trebuie să respecte procesele judiciare și să nu intervină în acestea. Și oricum vreau să lămuresc faptul că grupul nostru a sprijinit întotdeauna adevărul și justiția iar alții ar trebui să știe și să înțeleagă că nu poți să alegi când sprijini adevărul și justiția și când nu. Vorbit, vorbitoarea este întreruptă. Nu o să, nu o să tac. Poate vă deranjează ce zic eu, că eu lămuresc un lucru aici. Adevărul și justiția uh, nu uh, se sprijină doar când avem chef. Și noi, uh, vorbitoarea este întreruptă. Vorbitoarea este întreruptă. Sper ca în acești cinci ani să sprijiniți statul de drept, indiferent unde e... vorbitoarea este întreruptă. And now we should proceed. Acestea fiind spuse, trebuie să începem votul. Vă rog frumos să pregătiți cartela de vot și să fiți gata. Tot un punct de procedură, bineînțeles. Uh, Doamnă președintă, aș vrea să clarific un aspect. Este crucial cu privire la Malta ca Parlamentul să trimită o misiune în teritoriu ca să vadă ce s-a întâmplat. Îi mulțumesc lui Weber pentru cuvinte. Este deja depășit momentul. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu libertatea jurnaliștilor. Acest parlament niciodată nu a uh, luat partea politicului, ci a căutat doar dreptate pentru Dafne Caruana Galiția. Despre asta este vorba. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Acum începem sesiunea de vot. Vă rog frumos să acceptați uh, ordinea funcționării Parlamentului. În rest, puteți să faceți orice alte moțiuni. Tot un punct de procedură? This is going to be the last point. Va fi ultimul punct de procedură pe care îl accept, căci avem o listă lungă de vot. Vă rog frumos să acceptați asta. Doamnă președintă, Sofie Intfeld, o să fiu foarte succintă și vorbesc în calitate de președintă a grupului de monitorizare pentru statul de drept. Chiar în această dimineață ne-am întrunit și planificăm o vizită în Malta. Dar spunem foarte clar, nu se va lua partea nimănui, nu se face interferență politică, nu o să intervenim noi nicio anchetă și procedură polițienească, însă ne vom asigura că Parlamentul European menține presiunea ca să se facă dreptate și adevărul să iasă la lumină. În acest spirit, noi vom hotărâ când și cum să mergem în Malta. First. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum începem votul. Mai întâi, situația din Algeria, moțiune de rezoluție depusă de patru grupuri politice, amendamentul 1, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 2. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 3. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și acum votăm uh, rezoluția cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul subiect. Situația în Cuba. Cazul lui José Daniel Ferrer. Primul aliniat, text original cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblul ei. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Următorul punct, Haiti. Moțiune comună de rezoluție din partea 5 grupuri politice. Votăm rezoluția în ansamblu ei cu ridicarea mâinii pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează acum următorul subiect, raportul domnului Lange, acordul UE-SUA. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Următorul subiect, rezoluția care însoțește raportul precedent, domnul Lange, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Cu apel nominal. S-a închis? Se respinge. Amendamentul 4 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis? Se respinge. Rezoluția în ansamblul ei prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Ba nu, se corectează președinte, am greșit. Uh, cu uh, apel nominal s-a apăsat pe buton, s-a deschis votul. S-a închis. Rezoluția se adoptă. Situația din Bolivia. Moțiune comună de rezoluție a patru grupuri politice, amendamentul 1 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 2. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 3 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis se respinge. Amendamentul 9 cu ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis, se respinge. Amendamentul 5 cu ridicarea mâinii pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7D pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vă rog frumos, apăsați pe buton, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Rezoluția în ansamblul ei cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe. Starea de urgență climatică și de mediu. Amendamentul 10. Un punct de procedură, sigur. Microfon, please. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să vă reamintesc care este regulamentul în temei regulii 132.2 din regulamentul nostru, pentru că luni seara am purtat o dezbatere referitor la starea de urgență climatică și de mediu, în care titlul dezbaterii folosea cuvântul emergency în engleză. Ori sunt amendamente prin care s-a propus modificarea titlului rezoluției pentru a se folosi în limba engleză urgency în loc de emergency. Luni seara dezbaterea s-a numit în engleză emergency urgency, motiv pentru care aceste amendamente sunt caduce automat după părerea noastră. Mulțumesc. Okay. So the title of the debate can be different. Titlul dezbaterii poate fi diferit față de titlul rezoluției, deci putem continua, spune președinta. Amendamentul 10 cu ridicarea mâinii. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm, da. S-a deschis votul. Să verificăm amendamentul 10. S-a închis votul. Se respinge. Amendment 7. Amendamentul 7, două părți. Prima parte cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 9 S-a deschis votul. Ba nu este cu ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine. Trecem la textul original. Tot pe două părți. Prima parte cu apel nominal. Vreți o verificare? Nicio problemă să verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ne întoarcem la textul original în două părți. Prima parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte, prin ridicarea mâinii, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. În două părți. Prima parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. A doua parte. A doua parte devine astfel caducă. Suntem la amendamentul 15. Cu apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 15 s-a deschis votul. Cu apel nominal. Acum funcționează. S-a închis votul și se respinge. Trecem la textul original în patru părți. Prima parte, cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte, tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A treia parte, cu apel nominal, s-a deschis votul.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 Se adoptă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la textul original. Referire în două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votăm rezoluția în ansamblul ei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Și rezoluția se adoptă. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Trebuie să trecem acum la următorul subiect. What? she asked for the floor Okay. Now we have the motion for resolution. Avem acum um, propunere de rezoluție de la MV, doamna Vișnie. Mai întâi doamna Dalit, după aceea doamna Vișnievska. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, doamnă președinte. În conformitate cu uh, regula 139, vreau să ridic un punct de procedură. Noi am înaintat un amendament împreună cu alte grupuri politice, dar uh, cu, dat fiind că dar fiindcă avem un simț de răspundere față de Parlamentul European, o să ne abținem. Este vorba despre amendamentul 11 care vorbește despre urgența climatică, dar facem asta, ne abținem, fiindcă după o întâlnire care a avut loc ieri, am înțeles că unele uh, grupuri ar fi în stare să amenință întreaga rezol- um, rezoluție COP25 uh, din cauza acestui amendament și noi nu vrem să se întâmple așa ceva, vrem ca Parlamentul European să fie unit și puternic împreună cu PPE-ul și alte grupuri politice și să aibă o rezoluție privind COP25 puternică. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vișnievska, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să retrag sprijinul și sprijinul ECR-ului pentru această rezoluție privind COP25 noi suntem împotriva grăbirii atingerii obiectivelor din cauza faptului că pragul de 55% a fost introdus, iar majoritatea din Parlamentul European dorește să dea undă verde energiei nucleare ceea ce va afecta negativ economia europeană. Și nu acesta este acordul la care am ajuns cu ceilalți colegi. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum trecem la vot. Se deschide votul. La amendamentul 11. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 51, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Trecem la textul uh, inițial. Pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 52, votul în apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Aliatul nou textul inițial, trei părți, prima parte, votul prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se, adua, se adoptă, păscăți. A doua parte, vot prin ridicare de mână, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 14, textul inițial, pe, vot pe părți, prima parte, se des, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă a doua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 Trecem acum la amendamentul 53, vot pe părți. Prima parte, vot pe nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. A doua parte. Vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendatul 1, vot prin apel nominal, se deschide votul.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 Amendamentul 2. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 20, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Textul inițial, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Prin ridicare de mână. Împotrivă. Abțineri. Se... Haideți să verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem apoi la alineatul 26 pe părți, prima parte, vot prin parte nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 27, votul inițial, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 28 pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Mergem la textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Textul inițial verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. Textul inițial Vot prima apel nominal pentru aliniatul 33. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 56. Cine este pentru? Vot prin ridicare de mână. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 57. Vot pe apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 58, votul meu nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 59, vot prin ridicare de mână, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 46. Pentru, prin ridicare de mână, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 22, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 60, vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 60, verificare electronică. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 61. Vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 37. Vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm electronic 37.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 Se adoptă. <clears throat> dăm 64. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm electronic. Haideți să verificăm electronic atunci. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 65. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Următorul este caduc. Trecem la amendamentul 23. Pentru. Ridicare de mână. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 47, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Trecem la alineatul 54, textul inițial, prin ridicare de mână, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38, votul pe nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. This We go to paragraph 58, original text, in two parts. 58, uh, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm. Alinatul 58, prima parte, verificăm electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Ridicare de mână. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 48, vot pe apel nominal. Vreți să verificăm electronic a doua parte? Bine. Alineatul 58, conform regulilor, se votează electronic a doua parte. Se deschide votul. A doua parte de la alineatul 58. Asta verificăm acum electronic. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 48. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 66. Cine este pentru? Prin ridicare de mână. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Trecem la textul inițial, pe trei părți, prima parte, vot pe apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Ab se adoptă. Alinatul 64, textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 24, haideți să verificăm electronic. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 25 pe două părți, prima parte, vot pe apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă a doua parte. Vot pe apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 67. Vot pe apel nominal. Se deschide votul, se închide votul. Se respinge. Amendamentele 12 și 26 pe părți. Prima parte, vot pe apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. A doua parte, vot pe apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 49. Pentru. Cine este pentru? Amendamentul 49. Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Trecem la textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13 și 27. Vot pe nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Mergem la textul inițial. Cine este pentru? Prin ridicare de mână. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentele 14 și 28. Cine este pentru? Împotriva Abțineri se respinge. Amendamentele 15 și 29. Pentru. Încă o dată. Amendamentele 15 și 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentele 16 și 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 31 de vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 6, vot pe nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 9, vot pe nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 32, vot prin apel nominal. Se închide votul. Se respinge. Acum textul inițial este caduc. Trecem la aliatul 69, amendamentul 34. Prin ridicare de mână, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Mm, trecem acum la textul inițial pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă. Abțineri. Hai să verificăm. A doua parte. Verificăm. Să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul, amendamentele 18 și 35 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Vreți să verificăm electronic? Punct de procedură? La domnul Tarabela. Nu vreau să prelungesc ședința, dar vreau să fac o propunere pentru confortul vizitatorilor noștri, fiindcă avem mulți vizitatori și când asistă la dezbatere nu e nicio problemă. Înțeleg totul indiferent unde stau, dar la vot vizitatorii din fața dumneavoastră înțeleg ce se întâmplă pentru că văd ecranele. Și vă rog să propunem două ecrane vis-a-vis de dumneavoastră pentru ca vizitatorii eh, din spatele dumneavoastră să înțeleagă și ce se întâmplă. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. O să avem în vedere acest lucru. Amendamentele 18 și 35. 18 și 35, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte. Haideți să verificăm electronic prima parte. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 68. Verificăm electronic. A doua parte, mă scuzați, verificăm a doua parte electronic. Se deschide votul la a doua parte. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 68 pe două părți, prima parte, prin uh, vot, vot prea apel Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge a doua parte. Prin ridicare de mână, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Verificăm electronic 36. să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 50, și, 50 este caduc. Ajungem la amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Hai să verificăm. Electronic. Se închide votul. Se adoptă. Nu era chiar atât de strâns votul. Trecem la alineat, am, la amendamentul 7D pentru. 70, mă scuzați. 70 a fost deja făcut, se corectează doamna președinte. Trecem acum la 7D. 7D. Mă scuzați, nu am uh, văzut ce scrie aici, spune doamna președinte. În loc de D am văzut 0, dar nu e 0, e D. Foarte important. 7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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Vot pe apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Alinatul 80, textul inițial, uh, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot pe apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 82 uh, pe părți, prima parte, vot prin ridicare de mână. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă.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 Trecem la amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 72. Vot prin apel nominal. Cine se deschide votul? Se închide votul. se respinge. 100, 115, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul 1. Pentru. Considerentul I. Îmi cer scuze, doamna președinte, iarăși am citit greșit. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Considerentul K. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Considerentul L. Amendamentul 42, două părți, prima parte. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri se respinge. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 42, prima parte, verificăm electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum întreaga rezoluție, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Convenția de la Istanbul. Primul vot, moția de rezoluție de la ECR, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Convenția de la Istanbul, moțiunea de rezoluție din partea ECR, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 1, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 4, vot pe apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 7, textul inițial, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul, amendamentul 2, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Considerentul L, textul inițial, votul apel nominal. <clears throat> Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Iar acum uh, votăm uh, rezoluția uh, prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem The recent act... Trecem mai departe la următorul punct de zi, următoarele măs- ultimele măsuri din partea Rusiei împotriva unor judecători lituanieni. Este o rezoluție cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre litigiul Airbus, o moțiune comună din partea patru grupuri politice, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum alineatul 6 din textul inițial pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 7. Textul inițial. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinea, amendamentul 4 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Și acum votăm rezoluția în întregul ei pentru, cu ridicare de mână împotrivă, abțineri. Se adoptă. Mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de criza de la OMC, la organul de apel al OMC, propunere de rezoluție din partea Comitetului Comisiei de Comerț Internațional. Amendamentul 2, vot cu pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 1 pentru, cu ridicare mâinii, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și rezoluția în întregul ei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acum ultimul punct de pe ordinea de zi este vorba de propunerea de rezoluție uh, din partea Comisiei de Dezvoltare, acord de parteneriat între UE și țările din Africa, Caraibe și Pacific. Textul inițial pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 1. Verificăm, vă rog. Și s-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 2 pe două părți. Prima parte pentru, cu ridicare mâinii, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua pentru. Verificăm, vă rog. Verificăm la prima parte. Votăm pentru a verifica prima parte, vă rog. Amendamentul 2, partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Spune doamna președinte. Stați așa. Trecem la partea a doua acum. Pentru amendamentul 5. Pentru? Nu, nu e bine, spune doamna președinte, stați un pic. Acesta s-a respins. Se corectează, doamna președinte. Amendamentul 5. Deci era bine ce am zis. Stați puțin. Partea întâi a fost respinsă, deci partea a doua este caducă, motiv pentru care acum trecem la amendamentul 5. Deci, amendamentul 5 este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum textul inițial. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Și considerentul E cu mâna, ridică mâna, amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și rezoluția în întregul ei cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Avem acum 10 minute la dispoziție, dar înainte de toate facem o mică pauză de 2 minute, după care vom continua cu explicația de voci care ies din încăpere. Vă rog să faceți acest lucru în liniște.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have Haideți să continuăm, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și sunt mulți doritori să ia cuvântul la explicațiile de vot. O să vă invit să ieșiți din încăpere dacă nu doriți să vă explicați votul. Vă rog frumos, ieșiți din sală, spune la Limba germană, ca să putem continua dezbaterea. Vă rog frumos, dacă vreți să conversați, puteți să acest lucru și în afara sălii și puteți să vă pozați de asemenea în afara sălii. Începem cu explicațiile de vot referitoare la votarea de ieri, care au fost amânate, după care vom continua cu explicațiile de vot uh, pentru ce s-a votat astăzi. Trebuie să vă anunț că am primit multe explicații orale de vot, multe cereri, motiv pentru care va trebui să ne mișcăm repede, pentru că la ora 2 trebuie să ieșim din încăpere, așa încât vă rog frumos să nu depășiți uh, minutul alocat fiecăruia. Acum, dacă mai sunt explicații de vot pe care vreți să le faceți, puteți face acest lucru și în scris, așa încât vom vorbi mai despre învestirea comisiei, explicarea vostrui domnului Anthony Hook de la Renew. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Am votat pentru această comisie și pentru faptul că această comisie a fost investită înseamnă că va uh, da socoteală în fața Parlamentului și este esențial. Am votat pentru candidații trimiși de către guvernele alese din toate statele membre, iar acum, iată, noi i-am investit această nouă comisie, așa încât se pot apuca de treabă, pentru că, dincolo de această încăpere, oamenii așteaptă de la noi lucruri, se confruntă cu pericole mari care țin de schimbările climatice, se confruntă cu incertitudinea unor economii în schimbare, se, uh, nu simt că au suficientă putere pentru a-și contra propria viață. Treaba comisiei este acum ca toată lumea să aibă motive de optimism și speranță în următorii cinci ani dacă Regatul Unit va face greșeala de a părăsi Uniunea Europeană și dacă vom renunța la vocea pe care o avem în Europa, atunci deciziile adoptate aici în continuare vor configura viitorul Regatului Unit. În calitate de europarlamentar britanic am votat pentru investirea Comisiei deoarece sper să se pună capăt procedurii de ieșire a Regatului Unit și aceasta va fi o comisie care se reprezintă pe toți cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zahradil va venit rândul în numele grupului ACR. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, Uniunea Europeană este acum marcată de isteria climatică, departe de orice gândire rațională. Isteria climatică și-a pus amprenta pe programul de lucru al noii comisii. Nu pot fi de acord cu obiectivele comisiei în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Sunt niște lucruri nerealiste, nefezabile, și periculoase pentru economiile individuale. Va fi cu impact asupra structurilor energetice, asupra ocupării și de aceea eu nu am putut să susțin această comisie cu votul meu. Mulțumim, doamna Vrednocca. Ieri nu am sprijinit comisia cu votul meu din cauza programului său de lucru care este utopic și care va amenința concurență, competitivitatea, mă scuzați, competitivitatea statelor membre ale Uniunii Europene. E ușor să ai tot felul de țeluri mărețe, dar uh, mai greu este să te, aproși, să te apropii realist de ele. Rezultatul va fi distrugerea industriei, creșterea prețului la energie și uh, Uh, creșterea, scăderea nivelului de trai. Industria se va prăbuși și companiile americane și chineze vor prelua controlul. Iar această revoluție verde va trebui să fie plătită de cetățenii noștri prin impozite și taxe, iar efectul asupra climei va fi zero, fiindcă numai noi luăm astfel de măsuri. Mulțumesc. Thank you. Uh... Domnul uh, Uh, felicit noua comisie pentru investirea de dar nu o să mă prefac acum că ce s-a întâmplat în ultimele luni a fost un proces perfect, pentru că niciun caz nu a fost așa. Deci ceea ce este cel mai important, uh, acum um, europarlamentarii au avut și ocazia să se răzgândească. Am votat o dată în iulie în legătură cu um, alegerea doamnei von der Leyen, după care am avut mai multe săptămâni răgaz în care am putut analiza amănuntele programului de lucru propuse către comisie, să analizăm, să contestăm candidații desemnați de către comisie, iar ieri am votat ceea ce se poate numi un fel de vot de investitură, prin care am confirmat, să spunem, decizia noastră inițială din iulie și aș propune ca ideea unui astfel de vot de confirmare, prin care oamenii să aibă ocazia să mai și răzgândească în legătură cu deciziile adoptate, ar putea fi un principiu important care să fie extins și către chestiuni majore din alte domenii. Domnul Palmer, mulțumesc. Urmează domnul Hannon de la ECR. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. M-am uh, abținut la vot din, uh, pe motiv că nu va mai fi treaba Regatul în curând și chiar dacă așa ar fi, Uh, chiar dacă am rămâne în Uniunea Europeană, am avea multe de spus despre meritele individuale și meritele unor cabinete și aș avea multe de spus despre numiri, procesul de numire, felul în care se concentrează puterea executivă și legislativă în uh, mâna 28 de funcționari imuni la vot și nevulnerabili la opinia publică. Dar, uh, din fericire, asta nu va mai fi problema noastră, însă, în rest, vă urez toate cele bune, succes și în loc să mai fiu eu aici un uh, membru bun, uh, vreau să fiu un vecin uh, bun. Așa că noroc în toate limbile pe care le știu. Mulțumim, domnule Breton. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotriva Comisiei von der Leyen, fiindcă consider că va înrăutăți situația în Franța în trei domenii importante. În primul rând este pentru organizarea migrației în Europa, iar eu aștept altceva, o o politică de luptă împotriva valului de migranți. Apoi vrea să consolideze integrarea europeană. Dar poporul francez la alegerile europene a pus în frunte un partid care, um, care predică respectul suveranității uh, naționale. Și apoi vrea să continue politica de liber schimb care ne-a ruinat um, agricultura. de aceste trei motive, eu mă opun din tot uh, sufletul și mă voi pune din tot sufletul Comisiei von der Leyen pe tot parcursul mandatului meu. Mulțumesc, doamna Fox, din partea neafiliaților. Again. Am votat împotriva noi comisii pentru că nu putem susține că a fost aleasă. Nu răspunde în fața fiecărui alegător din uh, Uniunea Europeană, din țările europene. Subminează suveranitatea națională și uh, este o insultă la adresa fiecărui votant. Și apoi trebuie să ținem cont de toate reacțiile xenofobe, de extremă dreaptă, ce rușine să delegitimizezi alegătorii. Sunt internaționalistă de stânga, cred în um, solidaritatea europeană adevărată și asta înseamnă să respecti votul fiecărui țări europene. Și fac apel către democrații de aici, care sunt eurodeputați, să nu se comporte ca și când acesta ar fi un loc al democrației să respecte votul primit și asta nu are nimic de a face cu a, a trage pe cineva aici la răspundere. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Polceac, de la PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat pentru uh, comisie și uh, am făcut asta din mai multe motive bune. În primul rând, uh, Parlamentul European și-a îndeplinit rolul uh, și au fost înlăturat candidații slabi uh, cu probleme care nu și-au rezolvat conflictele de interese sau care aveau, prob- care aveau anumite probleme și asta dă credibilitate Comisiei. Comisia Europeană este credibilă în programul său și din alte motive, fiindcă răspunde provocărilor actuale, nu neagă schimbările climatice și dorește să ia măsuri raționale și potrivite. Digitalizarea, iată, este un alt uh, domeniu foarte important. Justiția socială, toate acestea sunt motive de a vota pentru comisie. Și ce, care era opțiunea la un vot pozitiv? Haos, întârzieri, suplimentarea mai fi pierdut încă un an, un an întreg de mandat și nu ne puteam permite așa ceva. Iată de ce am votat pentru. Mulțumesc foarte, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu am uh, votat pentru investirea Comisiei, deoarece susțin acest pact ecologic, avem nevoie de el dacă vrem să supraviețuim și avem nevoie de orientare socială dacă vrem să trăim uh, în modern. Susțin de asemenea digitalizarea, inovarea și, în egală măsură, susțin uh, sprijinul pentru agricultura europeană și pentru regiunile noastre. Trebuie să asigurăm o remunerație și o retribuție egală pentru toți agricultorii, mai ales pentru cei din țările baltice. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de capacitatea de a conducere față de țările europene, chiar și față țările din vecinătatea noastră și din Africa și numai printr-o cooperare strânsă cu Comisia vom reuși să obținem rezultate și astfel să respectăm uh, promisiile, promisiunile făcute a legătorilor europene. Mă iertați, doamna președinte, însă pe durata explicațiilor de vot nu există posibilitatea de a interveni Intervenție fără microfon. Da, eu am cerut să vorbesc, dar nu apar pe ecran. Vă rog să mă iertați, nu vreau să întrerup pe nimeni, nu vreau să intru peste timpul nimănui și ați făcut o cerere de a vorbi. Da, cu siguranță m-am înscris și de ce înțeleg s-a confirmat, însă nu apar pe listă. Atunci vă rog, dacă ne mișcăm repede, aveți timp. Urmează domnul Patton la cuvânt din partea neafili- grupului neafiliat. Mr. Patton? Thank you. Domnule Patton, am votat împotriva comisiei. Cred că numirile acestea îmi întăresc viziunea că este rasism instituțional în UE. 10% din populația UE vine din, din, eu din minoritate etnică, să zicem, dar niciodată am avut un comisar de culoare, nimeni de culoare în posturi de conducere. O persoană de culoare angajată în Uniunea Europeană care să fi vorbit vreodată în acest parlament. Asta nu înseamnă Europa unită în diversitate, înseamnă în formă de apartheid. Aici europenii uh, nu sunt segre- de culoare nu sunt segregați în autobuz, ci doar de timp. Pentru că deocamdată asta este era albilor. Noaptea îi lăsăm pe cei de culoare ca să ne scurețe uh, toaletele și să ne spele pe jos. Așa că doamna von der Leyen ar putea insista că uh, uh, uh, să aibă o schimbare aici, așa cum a făcut-o pentru femei, să schimbe practicile de angajare și să angajeze mai multe persoane de culoare. Președinta ieri în discurs a spus că vrea să schimbe fața comisiei, dar mi se pare că doar cât timp aceste fețe rămân albe. Instituțiile europene sunt uh, rasiste și eu n-am cum să vorbesc pentru acești uh, sclavagii uh, albi. For one minute. Okay, many thanks. Următoarea vorbitoare minut. As a British MEP, ca deputat din Marea Britanie, mă bucur că fac parte din o națiune suverană care lucrează cu partenerii noștri din Europa împotriva schimbărilor climatice. În Europa, guvernele și consiliile locale au declarat urgența climatică, dar astăzi Parlamentul European a devenit primul parlament din lume care declară urgența climatică la nivelul unui, unui continent. Trebuie să luăm măsuri urgente pentru a inversa uh, daunele asupra planetei înainte de a fi prea târziu. Nu mai avem timp. Este imperios ca noi toți să ne reducem uh, amprenta de carbon uh, în toate aspectele vieții noastre, de la fermă la furculiță și uh, în folosirea tehnologiei, exploatarea oceanelor, precum și uh, la nivelul importurilor comerciale. Trebuie să lucrăm împreună pentru a reduce amprenta uh, de carbon nu numai în Europa, dar și în lumea întreagă. Schimbarea începe acasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum trece la al doilea punct pe ordinea de zi. Este vorba de procedura bugetară pe 2020. Explicație de vot, începând cu domnul Zahradil de la uh, ECR. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Noi am criticat Comisia Europeană pentru politica în materie de climă, acum însă trebuie să-i laud uh, referitor la planurile bugetare pe care le au în legătură cu următorul ciclu financiar și îndeosebi în ceea ce privește uh, trecerea anumitor fonduri dinspre politica agricolă comună sau dinspre politica de coeziune către inovare și către tehnologie. Din păcate însă, nu am uh, avut posibilitatea nu, nu a fost posibilitatea să se soluționeze și alte probleme și cred că ar fi foarte bine și dacă am putea transmite un semnal pozitiv în sensul că am putea să ne vizuim pe anumite angajamente angajamente bugetare, firește, despre care vorbea doamna președinte. Nu sunt de acord cu modul în care se împarte bugetul în total. Și acum doamna Vrecionova. Vcerea ne podpořila. Mulțumesc. Nici eu n-am putut să fiu de acord cu bugetul pentru 2020. Cheltuielile cresc și se cheltuiesc bani în niște domenii care nu au nimic de a face cu prerogativele UE. Nu astfel îmbunătățim competitivitatea în UE și a statelor membre. Este o risipă de bani, bani ai contribuabililor și asta este de neapărat în public. Subvențiile pe care le consideră UE vitale în multe domenii sunt mai degrabă în uh, detrimentul uh, uh, oamenilor. E vorba de a subvenționa mai multe întreprinderi și asta este lipsit de sens. Domnul Hannon nu mai este în încăpere, așa că trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația din Bolivia și intervine domnul Pospișil. Vă rog doamnă foarte mult, președinte. Eu am sprijinit această rezoluție în acest mandat și am vorbit de foarte multe ori despre situația din Bolivia și despre cum s-a comportat fostul președinte, președintele Evo Morales. Dacă mai avem îndoieli referitor la forma în care au avut loc alegerile. Eh, vorbim de un dictator care a fugit din țara sa și care în acest moment vedem că Parlamentul Bolivian, noul Parlament Bolivian pregătește aceste noi alegeri și de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca toată aceasta, aceste alegeri să se realizeze așa cum, se, cum trebuie, ca la carde, carte și este o țară pe care să o ajutăm. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre starea de urgență climatică. Trecem la explicațiile de vot acolo. Domnul Kelleher de la Renew este primul care cer cuvântul. Uh, Mulțumesc, am sprijinit această moțiune și am avut o dezbatere foarte importantă în ultimele săptămâni. Nu mai putem să negăm semnele acestea sunt evidente Există încălzirea planetei uh, care a fost cauzată de emisiile de carbon și modul în care exploatăm uh, uh, planeta. Iată de ce suntem într-o situație de urgență și din când în când trebuie să-i ascultăm pe cei tineri. Mii de oameni în Irlanda, um, studenți, tineri protestează și arată cu degetul Eh, eforturile insuficiente ale politicienilor și liderilor europeni. A venit vremea să acceptăm faptul că avem o situație de urgență și că trebuie să răspundem în mod adecvat uh, prin politici care să aibă impact imediat uh, asupra planetei, în mod pozitiv, asupra biodiversității, asupra oceanelor, pentru că uh, nu mai este doar uh, o urgență sau doar o situație gravă. Este, situația este așa cum este și trebuie să luăm măsuri prin politici imediat. Mulțumesc că are cuvântul domnul Palmer din partea socialdemocraților. Vă mulțumesc. Eu nu cred că rezoluția pe care am adoptat-o astăzi pentru a declara o stare de urgență uh, climatică nu s-ar, s-ar fi întâmplat în lipsa campaniei, presiunilor exercitate de miile de tineri peste tot uh, în lume care nu au mai mers la școală, așa cum s-a întâmplat în Leicester. Și au făcut acest lucru um, tot acești tineri cerând acțiuni reale, um, hotărâte și asta trebuie să facem și noi acum. Asta trebuie să facă noua comisie, asta trebuie să facă guvernele naționale și Parlamentul European trebuie să se asigure că aceste lucruri devin uh, realitate, pentru că Uh, pentru toți acești tineri un lucru este clar, așa cum a spus și Greta Thunberg aici în Parlamentul European. Cuvintele nu sunt suficiente, tinerii își doresc acțiuni acțiuni concrete. Mulțumesc, doamna Fox, din partea membrilor neafiliați. Am votat împotriva acestor măsuri de urgență pentru că pe mine mă neliniștește Uh, acest discurs uh, fără niciun fel de fundament științific, care doar este o adevărată paranoia și sperie pe oameni, spunându-le că le se vor <clears throat> scufunda um, țările, că se vor dărâma clădirile și așa mai departe. Am votat împotriva acestui amendament pentru că eu cred că ar trebui să discutăm rezonabil despre climat. Avem acum doar discuții iraționale despre climă. Devine o adevărată propagandă nu există niciun fel de dovadă științifică de la IPCC sau de la oricare altcineva despre extinția umanității și ar trebui să fim foarte prudenți când facem uh, astfel de <clears throat> afirmații, când spunem că uh, inundațiile și secetele sunt cauzate de cei care nu, de, de schimbările climatice. Uh, ar trebui să nu uităm că există și condițiile socioclimatice. Ar trebui să fim atenți la aceste condiții socioclimatice și să nu uităm că din cauza decarbonizării s-a ajuns la ecoausteritate, a creștere masivă a prețului energiei și la o pauperizare a populației. Este un adevărat scandal. Președinta pe oratoarea, vă rog frumos să vă respectați timpul alocat. Văd că domnul Roland a plecat. A, nu. Domnul Roland. What, uh, my... Aș vrea să subliniez cele spuse de colegă și eu am respins rezoluția COP24. Nu sunt profesor de economie, dar înțeleg economia. Uh, se numește și știința neînțeleasă, dar în ceea ce privește urgența climatică, această prevedere apocaliptică este practic SF. Uh, ce am adoptat astăzi și obiectivul neutralității de carbon în 2050 este o atitudine necugetată și un exemplu extrem de analfabetism economic. Faptul că uh, s-a respins cererea unui studiu de impact ne arată indiferența față de costurile și practicalitatea politicilor agresive de mediu. Un lucru pot să spun sigur, impactul net zero face consecințele oricărui, oricărei forme de Brexit să pară neînsemnate. Dieter Helm, profesor de energie și economie la Universitatea Oxford, pe bună dreptate a spus, trebuie să fim cinstiți, este vorba de un mare efort industrial cu costuri industriale sunt foarte multe activități industriale și nimic în istorie nu arată uh, cum, uh, lumea, cum arată lumea de astăzi în afara mm, timpului de război. În țara mea am plătit uh, peste un trilion de, de lire. Este o politică nebunească. Domnul Omaj, aveți cuvântul. Doamna președinte, vă mulțumesc. Astăzi, 28 noiembrie 2019, Parlamentul European decretează starea de urgență climatică și de mediu. Este un moment simbolic, un moment istoric. Și sunt mândru, și sunt mândru că am contribuit la această stare de lucruri prin votul meu. Europa, care în urma Revoluției Industriale a contribuit în mare măsură la această catastrofă climatică și acum își asumă răspunderea în fața popoarelor lumii și în fața speciilor și în fața tinerilor din întreaga lume care ne cer să facem ceva acum. Da, trebuie să uh, luăm măsuri acum pentru ca viața pe Terra să fie posibilă pentru uh, om și pentru toate spe speciile care acum uh, riscă să dispară. Da, nu mai este urgent să așteptăm, este urgent să luăm măsuri. And Madame Shoidrova, doamnă Șoedrova. Eh, președintă, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să iau cuvântul la următorul punct de pe ordinea de, be- de, pe ordinea de zi, COP25. Dacă îmi permiteți. Next eh, agenda item is the UNEP. Da, următorul punct de pe ordinea de zi este conferința privind schimbările climatice ale Națiunilor Unite și la acest punct vă în cuvântul. Eh, ia tedy eh, bych Vă mulțumesc. Aș dori să vă explic de ce m-am abținut la acest punct. Parlamentul European cere niște obiective foarte cutezătoare și Uniunea Europeană trebuie să ajute, să sprijină statele membre în eforturile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și altor gaze cu efect de seră. Și este vorba de uh, obiective foarte ambițioase, reducere cu 50% până în 2030. Să ajungem la 50% fără să știm care, va fi, care vor fi consecințele acestor obiective, este foarte greu. Tocmai de aceea eu m-am uh, abținut. Și mă bucură faptul că am eliminat alineatele care cerau interzicerea energiei nucleare din mixul energetic. Fără energia nucleară, foarte multe state nu ar putea să se descurce și acesta este motivul pentru care m-am abținut. Domnul Giambatski. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, eu nu am votat această rezoluție privind urgența climatică. Evident că există schimbări climatice, dar măsurile propuse în această rezoluție afectează suveranitatea mai multor state membre și nu este în interesul nostru. Sunt în profund dezacord cu creșterea nivelului ambițiilor și a contribuțiilor europene. Modificări atât de rapide vor fi de fapt o amenințare și vor crea un climat de nesiguranță pentru industrie. Ar trebui să ținem cont și de Brexit, care va avea drept consecință uh, creșterea uh, țintelor pentru celelalte state. Eu vin din Bulgaria, care se află la uh, frontiera Uniunii Europene. Astfel de obiective de atins înseamnă că uh, Uh, industria se va delocaliza în țări terțe care nu are astfel de măsuri. Mulțumesc, deci, următorul punct. Ați cerut să luați cuvântul, să uh, faceți explicații de vot pentru acest punct? Conferința ONU privind schimbările climatice, da? Domnule Kelly, da, vă mulțumesc. I support this resolution. Sprijin această rezoluție și agenda ambițioasă a Parlamentului pentru următorii cinci ani atingerea obiectivelor ambițioase stabilite la Paris la COP21, unde am reprezentat Parlamentul, este foarte important dacă vrem să onorăm dorințele cetățenilor și să evităm alte daune reversibile planetei. Există acțiuni climatice în Europa, dar efortul trebuie să fie internațional este esențial ca dezbaterea privind schimbările climatice să fie inclusivă, nimeni să nu mă rămână în urmă și nu-mi place dispoziția care prevede eliminarea subvențiilor pentru combustibil cărbun până în 2020, anul viitor cetățenii nu vor avea acces la alocațiile pentru combustibil necesare. Procesul este unul gradual și să încheiem totul anul viitor va avea un impact grav asupra pensionarilor și familiilor cu venituri scăzute. Doamna van der Leyen a spus că tranziția către sursele regenerabile trebuie să fie echitabilă și inclusivă și ambițioasă în aceeași măsură. Mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi este Convenția de la Istanbul. Domnul Jambaschi. Categoric nu glasuesc protiv Istanbulskata convenție. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu am votat împotrivă din următoarele motive. Acest document nu își dorește să apere drepturile femeilor împotriva violenței, ci este un document din care face parte o propagandă de gen care distruge uh, familiile, familiile tradiționale din statele europene Foarte multe state se împotrivesc acestei convenții, însă nu pentru că ar susține violențele împotriva femeilor, ci pentru că această convenție distruge valorile familiei tradiționale. Nu putem defini genul. Genul uh, este o chestiune ideologică mm, mm, și nu este un uh, concept social, ci unul biologic. De aceea nu vom ratifica acest document în Bulgaria. Doamna Șoidrova din partea PP. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nu am putut să votez pentru o rezoluție care cere tuturor statelor membre care încă nu au ratificat această convenție să o facă mai ales Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Regatul Unit sunt menționate aici și li se cere să facă această ratificare imediat. Eu cred că este un efort uh, de a minți, de a crea senzația că adoptarea Convenției de la Istanbul ar fi panaceul. Dacă vreți cu adevărat o soluție, trebuie să luptăm împotriva violențelor a căror victime sunt femeile. Și noi, de exemplu, în Republica Ceca am adoptat o lege în acest sens. Avem măsuri în codul penal, avem măsuri în sectorul educației. Așa se luptă eficient împotriva actelor de violență. Nu avem nevoie să ratificăm Convenția de la Istanbul. Și insist că uh, este o competență a statelor membre și Parlamentul European nu ar trebui să invite statele membre să facă ceva ce nu vor să facă. Mulțumesc! Doamna Kirton Darling acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru, pentru că violența împotriva femeilor și fetelor adesea nu este raportată. Anul trecut, aproape 40 de femei și fete din regiunea mea a, a, sunt, au fost supraviețuitoare ale abuzurilor domestice și peste 8.000 ale violențelor sexuale. Sunt cifre șocante care nu și-au loc în societatea noastră și Convenția de la Istanbul uh, nu a fost încă ratificată de Regatul Unit și asta mă îngrozește. Nu putem fi o economie lider și o putere mondială dacă uh, nu ne respectăm cetățenii cei mai vulnerabili și mai valoroși. Destul. Societatea noastră trebuie să fie un loc sigur pentru fiicele și mamele noastre. Nu trebuie să ne mai temem când ne întoarcem acasă seara, nu mai trebuie să întrebăm ce a băut, cu ce s-a întrebat, cu ce s-a îmbrăcat. Europa trebuie să infracționalizeze violența împotriva fetelor și femeilor. Mulțumesc! Domnule Palmer, din partea grupului SND. Vă mulțumesc. În anul 2017, 1998 de femei au fost ucise în mod intenționat, 87.893 au fost violate, 123.871 au fost obiectul uh, unor hărțuiri sexuale uh, peste tot în Uniunea Europeană. Sunt cifre șocante, groaznice, sunt motivul pentru care trebuie să adoptăm cele mai drastice legi la toate nivelurile împotriva violențelor împotriva femeilor. Și în țara din care provin eu, în același an, au avut loc 250 de uh, omucideri intenționate împotriva femeilor și este revoltător faptul că guvernul Regatul Unit nu a ratificat încă, încă Convenția de la Istanbul. La fel de revoltătoare sunt și tăierile cauzate de politica de uh, austeritate ale a, a ultimelor guverne. Austeritatea uh, amenință uh, siguranța femeilor. Domnule Kelly, înainte să vă dau cuvântul, aș dori să vă aduc aminte tuturor că termenul limită pentru a interveni cu explicațiile de vot expiră odată cu în începutul uh, ex- sesiunii, dar vă dau, fac acum o excepție și vă dau cuvântul, domnule Kelly. Da, îmi cer scuze dacă m-am înșelat. Eu sprijin aderarea la această convenție, care este tratatul internațional cel mai cuprinzător care luptă împotriva violenței uh, și împotriva diferitelor forme de violență a căror victime sunt femeile și este inacceptabil că mai multe state membre nu au ratificat această convenție. Situația este de asemenea inacceptabilă că atât multe femei încă au de suferit agresiuni. Irlanda a ratificat această convenție la începutul anului și noi avem primele standarde legislative ca să prevenim violența pe motive de gen și ne continuăm implicarea ca să ajungem la adevărată egalitate între sexe. Cer statelor membre care încă nu au ratificat această convenție să o transpună legislația lor fără nicio întârziere. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc. Aici următorul punct. Acțiuni recente ale Federației Rusie împotriva judecătorilor din uh, Lituania. Domnul Olecaș de la grupul uh, SD. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Acțiunile Rusiei împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor lituanieni este o interferență fără, precedent, fără precedent în sistemul judiciar al unei alte țări. Statul de drept trebuie să să fie protejat, nu doar în Lituania, ci peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să răspundem la acțiunile Rusiei. Am văzut cu ochii mei ce s-a întâmplat pe 13 ianuarie, când Uniunea Sovietică a adus tancuri împotriva protestatarilor pașnici. Eu m-am implicat să ajut victimele și astăzi Parlamentul European a spus foarte clar că nimeni nu poate interveni într-un sistem judiciar independent. Mulțumesc. Doamna Danoca din partea verzilor. Ce? I voted against. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții. Justiția nu poate fi independentă dacă există un monopol de stat asupra adevărului istoric. În Lituania, orice deviere de la acest uh, adevăr istoric și acuzațiile că uh, doar forțele armate rusești au fost uh, vinovate pentru mm, evenimentele din ianuarie 1991, dacă se afirmă așa ceva, poți fi uh, poți să devii responsabil din punct de vedere penal. Există uh, diferite, diferiți jurnaliști care au afirmat că există o variantă diferită a faptelor întâlnite care au fost condamnați. În ciuda mai multor dovezi care uh, susțineau că ar fi existat uh, lunetiști pe uh, acoperișuri care uh, trăgeau în populația civilă în ianuarie 1990, 1991. În Lituania, cred că restricțiile politice ar trebui să fie înlăturate tocmai pentru a putea discuta, pentru a putea uh, înțelege ce s-a întâmplat în 13 ianuarie 1991. Are cuvântul domnul Pospișil din partea PP. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem... Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu am votat pentru această rezoluție eu am fost ministru de justiție în Republica Cehă și ar trebui să apărăm independența justiției în oricare dintre statele noastre membre. Și spre deosebire de antevorbitoare, nu cred că este o problemă de interpretare greșită a ceea ce s-a întâmplat în 91 în Lituania ci mai degrabă e vorba despre statul de drept, să ai uh, judecători, uh, procurori uh, care să, poate să-și păstreze independența și ei au ajuns la o anumită concluzie și o țară terță dorește să îi uh, um, urmărească în justiție din această cauză. Aceasta este problema și nu um, vin acum să spun ce s-a întâmplat exact în 1991 în Lituania, însă pe mine m-ar deranja dintotdeauna dacă un judecător este sancționat pentru concluzia la care a ajuns în cadrul unei anchete sau în urma unui proces. Ce contează este independența justiției și ne interesează pe toți. Cu toți apărăm statul de drept. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Litigiul Airbus și dăm cuvântul doamnei Kirton Darling de PP. Am votat pentru disputa Airbus-Boeing referitoare la subvenții. Uh, iată acum se resinte și în alte domenii. Nu contează cine are dreptate. Iată că acum avem o hotărâre adversă din partea OMC și patru state membre UE au fost identificate. Toate au reacționat ferm, cu excepția Regatului Unit. Guvernul francez, german, spaniol și Comisia Europeană au spus că vor răspunde în natură cu propriile tarife. Sect- Secretariatul nostru pentru Comerț Internațional și-a exprimat dezamăgirea și nu a oferit nicio soluție pentru producătorii de whisky scoțian care acum se confruntă cu creșterea tarifelor cu 35%. Actorii au fost hipnotizați de Statele Unite și așteaptă în continuare era de aur um, relațiilor transatlantice post-Brexit, în ciuda dovezilor Agenda comercială a lui Trump este o amenințare directă um, la prosperitatea noastră, însă conservatorii nu înțeleg acest lucru. Mulțumesc. Domnul Giambaschi. Doamna președintă, dragi colegi, am votat pentru această rezoluție pentru că se referă la o chestiune importantă. Uniunea Europeană întotdeauna a încercat să își deschidă piețele și noile tarife vamale nu fac decât să slăbească parteneriatul transatlantic. Sectorul agroalimentar mm, este unul foarte important și depinde, va fi afectat de aceste decizii americane, care aceste tarife vamale au un caracter imoral pentru că sectorul agroalimentar nu a avut nicio legătură cu litigiul uh, Airbus-Boeing și consumatorii și agricultorii nu trebuie să fie să devină statici acestei, acestui litigiu. Comisia Europeană ar trebui să înceapă să discute imediat cu SUA pentru a găsi o soluție acestei probleme. Doamna Șoidrova. Vă mulțumesc. Aș dori să explic de ce am votat pentru această rezoluție, deoarece OMC-ul a găsit anumite lipsuri din cauza faptului că Airbus era subvenționat de Uniunea Europeană. Nu avem de ales, trebuie să impunem sancțiuni care valorează 7,5 milioane de dolari. Dar cum se poate ca fermierii europeni să plătească nota? Mai mult de 22,5 miliarde de euro a fost uh, uh, suma pierderilor pe care le-au suferit uh, fermiere din cauza noii politici uh, vamale a Statelor Unite. Avem neapărat nevoie de un acord, nu putem să așteptăm uh, o decizie în acest litigiu, nu putem să mai acceptăm uh, măsuri de sancționare din partea Statelor Unite ale Americii, trebuie să ajutăm sectorul agricol care este atât de afectat de sancțiunile americane. Uniunea Europeană trebuie să fie unită. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la următorul punct criza organului de apel al OMC, doamna Kirton Darling de la SD. President. Am votat pentru. Pentru mulți brexitieri, OMC-ul a devenit rămul viselor cu Donald Trump în rolul lui Moise. Moise. Uh, și America tărâmul făgăduinței. Uh, Trump este ocupat să distrugă însă OMC-ul și a făcut asta deja de trei ani și va reuși în curând, tocmai datorită Statelor Unite, OMC-ul nu va mai funcționa în exact două săptămâni. Un alt exemplu a multelor minciuni folosite pentru justificarea Brexitului în ochii cetățenilor. Din perspectiva comerțului internațional, UE este de departe cea mai mare bună opțiune pentru Regatul Unit. Doar UE poate rezolva situația și să facă OMC-ul să funcționeze din nou. Suntem hotărâți să avem eforturi concrete în Bruxelles pentru ca exporturile Regatului Unit să continue. Conservatorii nu ne oferă decât mituri și retorică. Mulțumesc! Ultimul punct de pe ordinea de zi este referitor la negocierile pentru un nou parteneriat UE-ACP. Domnul Kelleher din grupul Renew, aveți cuvântul. Am votat pentru această propunere de rezoluție în ceea ce privește negocierile pentru încheierea unui nou acord UE-ACP. Uh, Am votat uh, înțelegând că facem parte dintr-o lume globalizată în care dialogul este important și cred că orice formă de adunare parlamentară care permite oamenilor să, deschidă, să, des, să discute în mod uh, deschis provocările cu care se confruntă oamenii din Europa, de pe continentul african, din zona Caraibelor, uh, este un lucru bun. Drepturile omului, schimbările climatice, uh, sunt chestiuni care trebuie discutate. Europa nu trebuie să dea lecții nimănui, ci ar trebui să permită și altora să-și exprime părerile despre cum trebuie să facem față uh, provocările cu care ne confruntăm și uh, consecințele negative ale acțiunilor noastre asupra țelor respective. Deci haideți să creăm o asemenea platformă de discuții și să ne asigurăm că statul de drept este respectat. Vă mulțumesc, ședința este suspendată până la orele 15. Mulțumesc! paní předsedající bună ziua dragi colegi reluăm ședința procesul verbal uh, al ședinței de ieri uh, este disponibil dacă nu sunt comentarii se consideră adoptat avem acum o întrebare orală comisiei privind uh, numărul uh, de urgență, numărul 0800 uh, pentru consumatori și dau imediat cuvântul domnului Schwab, autor, timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, Subiectul de care ne ocupăm în această după-amiază, în, în cadrul întrebării cu solicitare de răspuns oral, Uh, se referă la piața internă și serviciul telefonic de protecție a consumatorului. Doamnă comisar, noi cei de la piața internă am vorbit exhaustiv despre acest subiect. În această după-amiază vorbim despre un subiect foarte local aici la Strasburg și anume un cetățean german mi-a spus că uh, soacra lui a fost în spital la Strasburg și că n-a reușit să o sune uh, la Strasburg pentru că uh, se pare că pentru cetățenii francezi există un număr 0800 gratuit dar uh, acel număr nu este disponibil și din străinătate. Și e vorba doar de o distanță de câțiva kilometri <coughs> între Franța și Germania. Deci, dragi colegi, iată un exemplu de care trebuie să ne ocupăm. Trebuie să ne preocupe concret această întrebare. Serviciul European de Telecomunicații poate să fie fragmentat în acest fel, adică am, am demontat tarifele transfrontaliere de roaming, dar ce se întâmplă cu un apel telefonic care nu poate fi efectuat din Germania în Franța la doar câțiva kilometri de distanță față de graniță, în cazul soacrei bolnave în spital. Și atunci, uh, mi se pare că cetățeanul trebuie să poată suna la 0800 gratuit și când e vorba de o imposibilitate transfrontalieră, este foarte clar că e o problemă uh, pentru consumatori. Doresc uh, să știu eu și colegii mei prezenți în această după ce putem să facem în așa fel încât să corectăm acest neajuns, să ne asigurăm că există la nivel transfrontalier accesibilitatea acestui serviciu și, desigur, el să fie gratuit. Este foarte important ca Comisia Europeană să ne ofere aici un răspuns foarte clar, pentru că este un neajuns care trebuie înlăturat. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Doresc acum să dau cuvântul Comisiei în persoana doamnei Gabriel. Vă rog! Merci. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori și eu să mulțumesc membrilor Parlamentul European pentru că ne-au atras atenția asupra acestei chestiuni atât de importante. În primul rând, la Comisia Europeană suntem de părere că este important să se garanteze accesul la acest tip de uh, telefoane 0800 și, într-adevăr, vom analiza în amănunt această chestiune. În primul rând, pentru că, pe bună dreptate, a spus și dumneavoastră, domnule Schwab, această chestiune este esențială pentru desăvârșirea pieței digitale unice. Aceste numere 0800, în general, sunt utilizate de către agenții economici pentru a, a, uh, a oferi servicii uh, clienților. Însă, este vorba despre, serviciul de relații cu clienții, însă este și o posibilitate de a oferi servicii mai eficace. Iar în ceea ce privește aceste tipuri de numere 0800 gratuit, costul este luat de către, este cu taxă inversă, practic, de partea care este sunată și este un serviciu de asistență telefonică pentru clienți. Pentru a evita orice fel de fraudă și pentru a uh, împiedica, să spunem, apelurile uh, și costurile foarte ridicate pentru apelurile transfrontaliere. Este important, există deja această linie în legătură cu linia de ajutor pentru cancer nicio autoritate nu poate să refuze acest gen de apeluri. Până în moment trebuie să, să constatăm că nu am uh, primit multe reclamații, dar e adevărat că nu pe asta mă voi baza, nu pe asta mă bizui. Vorbim până la urmă de un lucru esențial, de un lucru concret. De aceea aș vrea să văd și eu care sunt celelalte resurse pe care le avem la dispoziție și vă atrag atenția în legătură cu directiva care prevede noul cod european al comunicațiilor electronice. Vă amintiți, am adoptat acest lucru anul trecut, acest nou cod a introdus o serie de măsuri diverse care, într-adevăr, asta urmăresc să combată perturbările transfrontaliere și să elimine efectele. Știm foarte bine că acest cod va duce la desăvârșirea pieței unice și este prevăzut să intre în vigoare în decembrie 2020. Însă noi, în calitate de comisie, avem o colaborare strânsă cu statele membre pentru a le ajuta să aplice acest cod și, firește, Parlamentul European uh, este întotdeauna binevenit în acest proces. Și noi avem același obiectiv și anume ca noile măsuri să fie operaționale, așa cum le prevede codul, după luna decembrie de anul viitor și o să urmărim de aproape acest lucru. Astfel încât, în continuare, ne vom ocupa de această chestiune de desăvârșirea pieței digitale unice, care este un obiectiv de prim rang și deja am făcut progrese semnificative. Dispunem de o serie de politici, de măsuri, de investiții și de inițiative în materie de reglementare, care au oferit întreprinderilor europene niște instrumente importante în materie de competitivitate digitală și care în același timp au consolidat drepturile utilizatorilor. Știți și dumneavoastră, am eliminat roamingul în toată Uniunea Europeană. Recent am uh, eliminat de asemenea și suprataxa pentru apelurile Uh, mă rog, există o reducere a tarifelor și toate aceste măsuri au dus uh, la o posibilitate pentru consumatorul european care se simte vizat de această politică a pieței digitale unice și pot să vă spun uh, următorul lucru cu siguranță. Comisia în continuare va urmări de aproape evoluția situației în ceea ce privește accesul la acest număr de tip 0800 și pe această bază vor fi adoptate măsuri suplimentare în funcție, repet, de modul în care va evolua situația. Și această dezbatere de astăzi este în același timp și o contribuție și vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult și acum din partea grupurilor politice, din partea Partidului Popular European, doamna Tun, două minute. Um, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamna comisar. Mulțumesc pentru această declarație ambițioasă. care trebuie tratată cu seriozitate, fiindcă astfel de numere sunt uh, foarte la modă în uh, sectorul bancar, la telefoane mobile, primim informații privind trenuri, trafic și așa mai departe, dar uh, în străinătate nu poți să suni aceste numere. Am avut și eu experiența asta. în loc să primesc informații despre drepturile mele, mi se spune că numărul nu este disponibil. Și aceste informații trebuie să fie disponibile tuturor. Fie că e vorba pentru, de copii, de numere pentru copii, profesori și așa mai departe. Avem nevoie de, când avem nevoie de um, consiliere specializată de la doctori, avocați și mai departe, la celălalt capăt al firului avem, găsim tăcere. În uh, țara mea, în Polonia, 40.000 de apeluri se fac către acest uh, număr uh, lunar. Acum nu văd de ce n-ar fi disponibil disponibil acest număr și persoanelor din alte țări care sunt în Polonia, care poate au nevoie de asistență pentru spitale și așa mai departe. Nu începe cu plus 48 acest număr, cu prefixul 40, 48. Trebuie să ne gândim la, și la posibilitatea de a accesa aceste numere în limbi străine, odată ce ele vor deveni internaționale. Fiindcă sunt de acord întru totul cu dumneavoastră, doamne, doamnă comisar. Știm cu toții că soluțiile tehnice administrative trebuie să ne ușureze viața, să ușureze viața cetățenilor europeni și să elimine obstacolele. Domnul Schwab a spus pe bună dreptate că am câștigat cu roamingul, cu apelurile internaționale. Iată de ce sunt hotărâtă să fac tot ce pot pentru a, a asigura extinderea serviciului numărului special și pentru a asigura o bună cooperare cu Comisia Europeană, sunt convinsă că până la urmă vom atinge acest obiectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În uh, numele SCD, doamna Cumpula Natri, 3 minute. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur să fim aici pentru a discuta despre teleoperatori, telecomunicații și despre numerele de care cetățenii au nevoie. Piața telecomunicațiilor este foarte importantă. În ultimul mandat, Europa a făcut un pas foarte important înspre reglementarea costurilor internaționale. Vrem să scădem prețurile și uh, cunoaștem și povestea de succes a abolirii taxelor de roaming. Am fost raportor și Sper că și, și mă bucur că s-au creat mai multe oportunități decât probleme. Informarea consumatorilor este cel mai important element. Am citit și petiția făcută de domnul german care era în concediu în Franța și voia să sune la spital pentru soacra sa. Credea că este un număr gratuit pentru că începe cu 0800 dar n-a fost așa. Consumatorii, în primul rând, trebuie să înțeleagă că nu este gratuit când sună și apoi vreau să văd un pic și ce legi există. Există două părți aici. Pentru uh, mediul de afaceri, care vor să ofere acest serviciu transnațional, uh, ei trebuie să plătească prețul și nu consumatorul. Și apoi mai este posibilitatea de a utiliza numărul 0800 și pentru serviciile publice, cum ar fi în, să, dacă vrei să sun la spital. Însă, dacă se negociază un preț la nivel european, în loc de cu o singură țară, în care se află, de exemplu, spitalul în cauză, aș putea să mă gândesc că uh, uh, furnizorii de servicii nu mai vor să intervină pentru că n-au cum cei din Finlanda să se asigure că acoperă servicii de telefonie pentru greci, de exemplu, sau uh, pentru alte naționalități. Deci este destul de complicat. În Finlanda este o propunere pe rol să existe niște servicii naționale dar nu nelimitate și la orice preț. E o propunere ca aceste numere speciale să fie incluse în niște categorii speciale, fără prețuri externe, Sunt foarte multe servicii publice care le folosesc. Sunt foarte curioasă ce părere aveți dumneavoastră, doamnă comisar. Ar fi acesta un model de aplicat în așa fel încât să se utilizeze niște numere naționale? Să nu dăm măsuri excesive. Eu sunt pentru niște pachete nelimitate. Telefonie, date, să poată utilizatorii să aibă acces la servicii digitale de orice fel și să fie o, uh, obiectivul acesta ca prețul să fie redus pentru cetățeni. Sunt însă foarte curioasă despre situația transfrontalieră, dar trebuie să și înțelegem că atunci când e vorba de servicii transfrontaliere imediate, nu e același lucru uh, ca și când discuți despre un telefon uh, din Italia în Laponia. Prețurile, bineînțeles, vor fi unele diferite. On behalf of the European Conservatives... În numele conservatorilor uh, și reformiștilor europeni, două minute, domnul Bilan. Bardzo, pani Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani e clar că am am făcut um, mari pași înainte în ceea ce privește o piață unică a telecomunicațiilor. Avem numărul de urgențe 112, avem codul telecomunicațiilor, la care a făcut referire doamna comisar și până la finalul um, și am uh, aplicat legislație cu privire la roaming, cu privire la protecția datelor. Dar companiile încă încearcă să găsească portițe de scăpare pentru a face pe clienți să plătească mai mult. Se întâmplă asta în uh, Polonia, în țara mea, de pildă. Dar s-au făcut mari pași înainte. Accesul la acest număr 0800 pentru consumatori pare să fie ultima redută pentru a avea o adevărată piață unică a telecomunicațiilor. Și este foarte semnificativ acest lucru. Pe de o parte, multe dintre aceste numere sunt uh, numere pentru afaceri, pentru companii, așa cum a spus colegul, uh, colega din Finlanda. Și ar trebui să ne amintim că că costurile sunt mai ridicate pentru cei care sună din străinătate Uh, pentru companii, dar, pe de altă parte, numerele acestea sunt pentru servicii, sunt uh, destinate serviciilor publice. Și asta spune, asta cum spune și domnul Schwab, e vorba de acces la informații medicale. În Polonia, foarte mulți cetățeni care lucrează în străinătate pot să sune fiindcă au acces la aceste numere în diverse țări, dar așa cum a spus Natun, dacă vor să primească informații de la un spital uh, polonez, sunând la 1800, nu au acces la aceste informații, pur și simplu. Iată de ce vă, mă bucur foarte mult că v-ați angajat în, în acest sens și că Uniunea Europeană va juca un rol activ pe această arenă. Domnul Ciuhodar are cuvântul. Nu este în sală. Deci mergem mai departe cu domnul Jambatski. Un minut. Prima госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, позволете mi първо да ви поздравя Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimată doamnă comisar. Doresc să vă felicit înainte de toate pentru că ați fost, iată, re, uh, investită și vă urez multă baftă pentru cel de-al mandat al dumneavoastră și la fel de multe reușite ca și în primul mandat. Dați-mi voie să vă felicit în primul rând pentru ceea ce ați reușit dumneavoastră, în sensul că au fost eliminate aceste taxe de roaming și în Balcanii Occidentali. Însă ascult solicitarea aici colegilor prin care aceste numere tip 0800 să devină gratuite la nivel european și mă întreb cam cât o să ne coste acest lucru. Haideți să ne punem această întrebare pentru că totuși nu mai suntem pe vremea comunismului sau socialismului. Trăim acum într-o Uniune care socială este întemeiată pe uh, liberul uh, schimb, bineînțeles că cetățenii ar trebui să aibă acces în legătură cu starea de sănătate a uh, apropiaților lor, însă acest lucru ar trebui să se regăsească într-o soluție rezonabilă. Sper de aceea, doamnă comisar, că veți găsi această soluție rezonabilă să fie. Sigur că nu va fi niciuna foarte rapidă și nici gratuită, așa încât așteptăm, spuneam, o soluție de bun simț. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu și acum la procedura Catch the Eye am uh, pe domnul Keller pe listă. Mulțumesc, mulțumesc domnului Schwab că ne-a tras atenția asupra acestui subiect. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că a tratat subiectul în mod adecvat. Sunt deja de 10 ani eurodeputat și la fiecare sesiune cineva mereu se ridică și spune că trebuie să completăm piața unică, inclusiv piața unică digitală. Am făcut ceva progres în ceea ce privește taxele de roaming, așa cum spunea doamna Cumpula Natri, foarte bine s-a descurcat, dar nu are sens să încheiem un dosar și să completăm o nișă a pieței dacă consumatorii nu află asta. Doamnă Gabriel, noastră aveți uh, Uh, până acum rezultate minunate și veți fi la comisie și următorii 5 ani. Ce ar fi ca după 5 ani să putem spune că am încheiat piața unică, avem piața unică digitală? Calea înainte este să facem ca până acum. Să vedem care sunt obstacolele, care sunt uh, lacunele, să le acoperim, să le eliminăm unul câte unul deci, din aceste obstacole și să facem un progres fantastic. Așa că, Maria, draga mea, sunt, acum e rândul tău să treci la acțiune. Mulțumim. Dau acum cuvântul încă o dată Comisiei. Doamna Gabriel, vă rog. Mersi beaucoup. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că a ridicat acest subiect important în discuție și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat măsurilor de până acum pentru desăvârșirea pieței unice digitale. Aș dori să răspund uh, acum uh, mai uh, în amănunt, fiindcă întrebarea doamnei Cumpula Natri a fost foarte clară și întrebarea domnului Kelly la fel. În primul rând, de ce, de ce sunt greu de stabilit costurile apelurilor din străinătate? Este o vorba de o o decizie unilaterală aici, chiar dacă și vorbim de obstacole, s-ar putea să fie greu de stabilit um, costul din apelului din străinătate, fiindcă operatorul nu poate uh, să controleze uh, costurile și taxele de și uh, taxele uh, și s-ar putea să fie um, victima unor practici fraud, fraudulente. Iată de ce nu se Uh, de ce, conform legislației europene, nu se interzice să refuze apeluri din străinătate. Iată cum stau lucrurile. Încercăm să vă dăm niște răspunsuri, să dăm niște răspunsuri uh, europene. Mai întâi, uh, codul de conduită privind uh, comunicarea electronică, care va intra în vigoare de pe 21 decembrie 2020. Dar acest cod uh, a introdus măsuri pentru a evita distorsiunile transfrontaliere uh, și va duce la finalizarea pieței unice. Un exemplu de astfel de măsură o reprezintă introducerea unor rate de uh, rate vocale, de întrerupere a apelurilor vocale la nivelul Uniunii Europene. Datorită acestei măsuri, un, unul dintre elementele de costuri suplimentare va scădea în timp și riscul de uh, costuri suplimentare de tranzit și de interconectare pentru persoana apelată, compania care contactează uh, numărul uh, respectiv uh, s-ar putea să fie atenuate în, în timp. Iar Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape evoluțiile pentru a vedea dacă e nevoie de acțiuni suplimentare. Încă o dată vreau să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru această dezbatere care ne este foarte utilă pentru activitatea noastră de monitorizare. Așa cum am spus, vom monitoriza în continuare piața, evoluția situației în acest domeniu pentru a stabili dacă uh, sunt necesare noi măsuri, vor fi necesare noi măsuri pe viitor. Mesajul este următorul, am făcut pași înainte și să vedem acum uh, ce efect vor avea aceste progrese, dar datorită acestei dezbatere vom uh, urmări de aproape evoluțiile și tendințele pentru a putea lua măsuri la timp, fiindcă până la urmă tehnologiile, tehnologia evoluează foarte rapid și este important să nu întârziem. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc și membr- membrilor Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea s-a încheiat. Procesul verbal va fi trimis Parlamentului spre aprobare la începutul următoarei eh, sesiuni plenare. Dacă nu sunt obiecții, o să trimit mai departe rezoluția adoptată persoanelor vizate. Decizia, eh, mă scuzați, ședința plenară s-a încheiat. Dumneavoastră plăcută!